Dear colleagues. Stimați colegi, vă rog să luați loc și vă rog să mi acordați atenție. Mulțumesc. You're welcome. Vă urez tuturor bun venit. Profit de această ocazie pentru a-i ura un bun venit invitatului nostru special, domnul Hans Born de la Centrul de la Geneva pentru Controlul Democratic al Forțelor Armate și profesorul Martin Schneinen de la Universi Institutul European al Universităților. Înainte de a trece la prezentările invitaților speciali, aș dori să vă spun că adoptăm ordinea de zi dacă, bineînțeles, nu există obiecții constat că nu sunt obiecții și atunci ordinea de zi este adoptată. Trecem uh, imediat la următoarele anunțuri. Aprobăm uh, recomandarea coordonatorilor de a-i numi ca raportori pe următorii. Uh, domnul Chiriacos Triantafilides pentru dosarul privind Kaliningradul. Doamna Ellen Flotră pentru follow-up-ul activității TDIP, domnul Carlos Coelho pentru instituirea unui mecanism de evaluare și monitorizare pentru verificarea punerii în aplicare a acheului Schengen. Dacă nu există obiecții, atunci aceste propuneri sunt aprobate. Apoi, vă rog, domnul Clays, îmi cer scuze, voi, va trebui să-mi pun căștile. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește desemnarea raportorilor, am o întrebare. O întrebare legată de transparența acestei proceduri, pentru că nu mi este foarte clar cum uh, membrii neafiliați pot deveni raportori. Este o nouă regulă care a ajuns în Comisia AFCO și uh, potrivit acesteia, membrii neafiliați uh, trebuie înscriși în momentul reuniunii coordonatorilor. Însă, în momentul de față, nu înțeleg și nu știu dacă aceste lucruri s-au făcut deja și dacă uh, se întâmplă, ce trebuie să facem concret. Pentru că dacă suntem neafiliați, ce trebuie să facem pentru a deveni raportori? Care este procedura de urmat? Îmi cer scuze, domnule Clays. Secretariatul ne va da câteva explicații, însă, din câte am înțeles, respectăm regulile care s-au stabilit la începutul acestui mandat, iar aceste reguli au fost um, uh, aprobate de um, conferința președinților de comisii, pentru că am avut uh, mai multe cazuri care ne-au fost semnalate. Oricum ar fi, regulile sunt uh, în concordanță cu practicile pe care le-am urmat până în momentul de față. Bineînțeles, fiecare raport este alocat uh, prin reuniunile coordonatorilor după negocieri între coordonatori și aceasta se face în conformitate cu procedura standard uh, consensuală și altfel uh, se mm, folosește și semnul de puncte DONT. Puteți să completați la ce am spus? Așa se procedează. Vă putem uh, comunica această procedură în scris, dacă doriți. Mulțumesc, domnule președinte. Mai am o întrebare concretă la care încă nu am obținut un răspuns. Vorbiți despre sistemul de puncte. Însă am, m-am consultat cu, am văzut uh, tabelele și în aceste tabele se vede exact numărul de puncte, iar neafiliații nu au deloc puncte. Deci noi suntem parlamentari de mâna a doua care nu au puncte. Care este situația? Exact asta este problema. Dacă ești neafiliat, nu înseamnă că ești uh, eurodeputat de mâna a doua. Din potrivă, ești membru cu drepturi de pline ale acestui Parlament. Numai că anumite procese decizionale sunt rezervate grupurilor politice, iar uh, deputații care nu au aderat uh, la aceste formațiuni politice, trebuie să își respecte toate drepturile și toate obligațiile care le sunt conferite în calitate de membri neafiliați. Există mai multe modalități de a acționa în cadrul Parlamentului, iar aceste modalități de acțiune sunt rezervate în mod uh, ex- exclusiv uh, grupurilor politice. Și uh, acest statut de membru al unui grup politic conferă anumite drepturi și obligații, iar cei care nu sunt afiliați la un grup politic trebuie, bineînțeles, să-și respecte drepturile și obligațiile care le revin prin prisma acestui statut. Doamna Intveld, vă rog. Cred că domnul Kleis are dreptate. Dumnealui a fost ales uh, Poate că eu nu sunt de acord cu programul său politic, însă are aceleași drepturi ca și ceilalți deputați și sunt puțin surprinsă pentru că uh, cealaltă comisie în care sunt membru permite, le permite neafiliaților să redacteze rapoarte. Cred că um, atunci când alegătorii merg la urne, nu uh, au această opțiune de a um, alege pe cineva doar pentru că aparține unui partid politic sau nu. Aș vrea să vă spun un lucru clar. Membrii neafiliați uh, au rapoarte și în libe și avize în libe, în baza sistemului DONT. Comisia AFCO a trebuit să dea o interpretare generală care a fost adoptată de către plenară și deja am făcut uh, câteva solicitări de informații și în celelalte comisii și vom uh, urma aceeași abordare. Oricum vom transmite în scris această procedură tuturor membrilor. Acum uh, putem să trecem mai departe. Vă spuneam Domnul ministru Miller, care trebuia să vină mâine la Comisia Libe, nu va reuși să ajungă. Așadar, în locul uh, domniei sale, îl vom avea pe domnul Piotru Staceazincic la ora 11.30 și de aceea ordinea de zi a fost ușor modificată după cum urmează. De la 10 și 10 la 11 vom uh, discuta despre raportul doamnei Intveld cu privire la uh, registrele cu numele pasagerilor uh, și acordul aferent între UE și Australia. După aceea, de la 11 la 11.30, vom asculta raportul domnului uh, Mulder cu privire la uh, precursorii uh, materiilor explozive. Apoi, de la 11.30 la 12, uh, subsecretarul de stat care va discuta despre pachetul pentru azil, iar de la 12 la 12.30 vom avea o uh, reuniune comună cu Comisia FAM pentru a vota cu privire la Ordinul European de Protecție. Doamna Intveld, vă rog. Am o solicitare, pentru că eu am fost informată, fără să fiu consultată, că punctul meu a fost pus pe ordinea de zi la 10 și 10 și nu prea îmi convine. Așa că dacă am putea să înlocuim cu raportul domnului Diaz de Mera și să încep eu la ora 9, ar fi foarte bine. Vom încerca să um, vă facem pe plac, doamnă Intveld. Acum trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, care se referă la controlul parlamentar asupra agențiilor de securitate și a serviciilor de informații ale Uniunii Europene în statele membre relevante și în alte mari democrații. Obiectivul discuției noastre este să discutăm cu invitații noștri, domnul Hans Born, doctor Hans Born de la Centrul de la Geneva pentru Controlul Democratic al Forțelor Armate și profesor doctor Martin Scheinin de la Institutul Universitar European. Acest punct se referă la controlul exercitat de acest uh, Parlament cu privire la informațiile clasificate. Probabil uh, știți cu toții că noi nu negociem uh, astfel de acorduri cu toate agențiile, cu toate instituțiile care sunt îndreptățite să clasifice informații europene, informații care ar putea fi relevante pentru activitatea noastră legislativă. Apoi uh, vom discuta despre modul în care se clasifică și se declasifică informațiile. Domnul Cashman s-a ocupat de acest subiect în raportul său și uh, prin dezbaterile noastre vrem să clarificăm această problemă. Iar în următoarele câteva minute vom asculta prezentările invitaților noștri, cărora le urăm bun venit. Domnule Hans Born, aveți cuvântul. Domnule președinte, mulțumesc uh, foarte mult pentru că ne-ați invitat să, să vă prezentăm acest studiu. Vă suntem, uh, suntem recunoscători uh, Direcției uh, Generale pentru Politică Internă pentru că a comandat celor două instituții ale noastre acest studiu cu privire la controlul parlamentar asupra agențiilor de securitate și a serviciilor de informații în Uniunea Europeană. Am dorit de asemenea să mulțumim Comisiei Libe, adică dumneavoastră, pentru că ne-ați dat ocazia să discutăm acest studiu cu dumneavoastră și apreciem foarte mult această oportunitate. De asemenea, aș vrea să mulțumim um, și Institutului Universitar European pentru cooperarea în cadrul acestui studiu. Noi am avut o echipă de 20 de experți. Uh, trei dintre aceștia sunt în această sală și, uh, și dumnealor uh, sunt bucuroși să vă răspundă la întrebări dacă aveți. Acum, uh, în timpul foarte scurt pe care îl avem la dispoziție, am dorit să vă explicăm uh, scopurile acestui studiu, principalele constatări și recomandările pe care le-am formulat. Aceasta este în mare scopul prezentării noastre. Scopul studiului este să facă o evaluare comparativă a controlului asupra agențiilor de securitate și informații din Uniunea Europeană cu scopul identificării bunelor practice pentru a fundamenta dezbaterea dumneavoastră pentru întărirea controlului în domeniul um, securității, libertății și justiției. În scopul acestui studiu am inclus uh, agențiile care se ocupă de libertate, securitate și justiție, Europol, Eurojust și Frontex și am uh, analizat, uh, bineînțeles, și alte aspecte ale altor instituții care joacă un rol important în combaterea terorismului. Așadar, am uh, vrut să vedem uh, cum practicile naționale de control uh, asupra acestor agenții vă pot ajuta să vă întăriți rolul în domeniu. Pentru a atinge acest obiectiv am făcut foarte multe lucruri. Printre altele, am realizat aproximativ 40-50 de interviuri cu dumneavoastră, cu reprezentanții ai Consiliului, Comisiei și ai agențiilor. În plus, am elaborat și niște studii de caz cu privire la controlul în domeniu în Uniunea Europeană. Și am, uh, am creat și un uh, sondaj în rândul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. Apoi uh, ne-am concentrat pe uh, organismele de control uh, parlamentare și specializate. Uh, până în 2011. Poate că vă întrebați uh, care este relevanța acestui studiu pentru mine. Există trei motive, după părerea noastră, pentru care acest uh, studiu este foarte oportun. În primul rând, tratatul de la Lisabona conferă Parlamentului European și Parlamentelor Naționale mandatul de a-și întări uh, controlul parlamentar asupra Europolului și Eurojustului. Uh, acesta este primul motiv. Al doilea motiv este că Parlamentul European uh, poate să um, abordeze activitatea SITCEN, care îndeplinește un număr de funcții legate de securitatea internă, întrucât în prezent este partea Serviciului European pentru Acțiune Externă. Apoi au existat evoluții foarte importante în ceea ce privește accesul la informații în Uniunea Europeană iar acestea sunt uh, legate în mod uh, strâns de întărirea rolului acestor organisme de control. Am acordat o atenție deosebită uh, modului în care instituțiile europene gestionează accesul la informații clasificate. Înainte de a trece la principalele constatări, probabil că um, Uh, mă veți întreba, uh, da, totul este foarte interesant, uh, dar agențiile de securitate și de informații nu sunt același lucru cu agențiile care se ocupă de libertate, securitate și justiție. Și așa este, pentru că acestea din urmă nu au prerogative de a aresta oameni, de a intercepta convorbiri și așa mai departe. Însă există și asemănări importante între cele două tipuri de instituții. În primul rând, aceste instituții de libertate, securitate și justiție uh, fac uh, foarte multe activități similare cu celelalte. Iar dacă aceste organisme vor uh, ca au nevoie de informații clasificate, atunci puteți, puteți să aflați cum uh, aveți acces la aceste informații clasificate, pe baza unor uh, înțelegeri uh, și acorduri la nivelul Uniunii Europene. Am, avem foarte multe constatări ale acestui studiu care sunt relevante pentru activitatea dumneavoastră, însă în cele 15 minute pe care le avem la dispoziție pentru a prezenta studiul și pentru discuții, ne vom concentra doar asupra punctelor principale. Cred că analiza noastră a demonstrat că nu există o singură abordare optimă în ceea ce privește controlul agențiilor de securitate și informații. Situația este foarte diferită de la o țară la alta. Apoi, în uh, statele membre există unul sau mai multe organisme parlamentare care se ocupă de controlul agențiilor de securitate și de informații. Cred că este foarte important să reținem acest lucru oricare ar fi statul membru um, pe care îl avem în vedere, există un organism parlamentar creat special pentru a controla, pentru a trage la răspundere agențiile de securitate și de informații. Apoi există un al doilea aspect care ilustrează limitările uh, controlului parlamentar. În majoritatea statelor membre, parlamentele nu sunt implicate în numirea directorilor agențiilor de securitate și informații, pentru că aceștia nu vor să fie în um, consiliile executive sau de administrație. Apoi, uh, un alt lucru important este că Majoritatea acordurilor de mm, uh, împărtășire a informațiilor organismele specializate pot avea acces la aceste acorduri. Adică se știe care sunt uh, colaborările cu alte state. Acestea au fost principalele aspecte pe care le veți găsi mai detaliat în studiul nostru. Acum aș vrea să evidențiez uh, trei constatări care au legătură cu accesul la informații clasificate. În primul rând, colegii dumneavoastră din parlamentele naționale, din aproape statele, toate statele membre, au acces privilegiat la informațiile clasificate, ceea ce le permite să supravegheze și să controleze agențiile de securitate și de uh, informații. Deci există foarte puține state membre în care parlamentarilor li se refuză accesul la informații clasificate, iar acest lucru este foarte important de menționat. În al doilea rând, în majoritatea statelor Uniunii Europene, parlamentarii nu trebuie să mm, meargă să caute informații. Din potrivă, aceste agenții dezvăluie în mod proactiv informații parlamentelor naționale, mai ales când informațiile au legătură cu siguranța națională. Așadar, responsabilitatea nu, revine, nu le revine parlamentarilor să caute informațiile. Din potrivă, uh, directorii uh, și uh, șefii agențiilor de securitate și informații au responsabilitatea de a le dezvălui informații parlamentarilor. Și acum am să trec la recomandări, cu o singură mențiune, și anume că trebuie să fim întotdeauna foarte prudenți în ceea ce privește copierea sau uh, imitarea acestor modele naționale la nivelul Uniunii Europene, pentru că este vorba de entități foarte diferite. Deși există foarte multe asemănări, există și foarte multe diferențe. Există foarte multe bune practici în uh, Uniunea Europeană, însă întotdeauna aceste practici trebuie să fie adaptate la, nivelul, uh, la nivel european. Ajung acum la ultima parte a prezentării noastre, și anume partea de recomandări. În primul rând, recomandările se bazează pe constatările noastre. Trebuie să, să fie clar că există anumite limite în ceea ce privește controlul acestor organisme de informații și de securitate. Prima limită pe care am, pe care am uh, analizat-o în practicile naționale este că Parlamentul European ar trebui să se asigure că noile măsuri de control nu descurajează statele membre să utilizeze aceste organisme ca platforme de cooperare. Acesta este un prim lucru pe care am dorit să vi-l semnalăm. A doua recomandare pornind de la practicile naționale, este că Parlamentul European nu ar trebui poate să facă parte din consiliile de administrație ale Europol sau Frontex și nici uh, din cel al colegiului Eurojust. Acest lucru se regăsește la nivel național. pentru că, de exemplu, parlamentarii își asumă anumite prerogative uh, de, de control și anumite prerogative de administrație, însă aceasta nu ar mai garanta imparțialitatea și de aceea trebuie să se facă această delimitare între aceste responsabilități. Și apoi există o altă limită pe care am uh, aflat-o în studiul nostru, și anume controlul democratic al acestor agenții ar trebui să se concentreze asupra politicilor administrației și situației financiare și nu neapărat asupra operațiunilor, pentru că organismele comune de supraveghere și control joacă un rol important în acest domeniu. După uh, această prezentare îi voi da cuvântul lui uh, Martin Scheinin Concluzia este că Parlamentul European trebuie să se să, și continue dialogul cu organismele mm, de supraveghere ale Europol și Eurojust. Acestea sunt uh, principalele recomandări, uh, însă acum îi voi da cuvântul colegului meu pentru alte recomandări. For being concise and for introducing our second Președintele, mulțumesc. Acum, uh, dacă pentru cel de-al doilea oaspete al nostru, doctorul Martin Shining de la Institutul Universitar European, vă rog. Thank you, Mr. Chair, ladies and gentlemen. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. În primul rând aș dori să mă refer la context și anume rolul agențiilor de informații și importanța controlului acestora a crescut foarte mult de, din 11 uh, septembrie 2001 atunci, sau ulterior acestei date, sigur, aceste agenții au primit multe sarcini noi în lupta împotriva terorismului și cooperarea transfrontalieră între acestea a devenit mult mai importantă decât înainte. Că până atunci agențiile de informare practic se spionau una pe alta. Dar acum în terorism au găsit un inamic comun și luptă împotriva, ă, ă, mă scuzați, împreună împotriva acestuia printr-o alianță la nivel global. Acestea fiind spuse, ne dăm seama și că în multe state a apărut o lacună în legislații, pentru că tocmai aceste probleme de cooperare internațională între agențiile de informații nu erau reglementate adesea. Acesta ar fi contextul uh, pe care vreau să vi-l înfățișez. Eu am fost raportor special ONU pentru dreptul omului și uh, antiterorism și am început uh, să cooperăm în acea perioadă cu uh, mă rog, organizații de control democratic pentru un studiu uh, comandat de Consiliul Drepturilor Omului din uh, ONU și de la ONU și unul se referă la bunele practici în supravegherea uh, agențiilor de uh, informații și sigur am putut să venim cu sta- exemple bune din state membre în legătură cu mm, un, un, lucruri care s-au înfăptuit și din care alte state ar avea de învățat. Și, uh, îmi exprim uh, rec- uh, recunoștința Parlamentului pentru posibilitatea de a uh, ne adresa dumneavoastră, sigur eu din partea Institutului Universitar European și să vă înfățișăm acest studiu pe care l-ați comandat în legătură cu modul de a promova și analiza cele mai bune practici. Rolul meu astăzi aici e să vă prezint două grupuri de recomandări de la 11 la 16 anume, care se referă la probleme legate de informație secretă, clasificată Sigur, deja s-a referit colegul meu la acest aspect și al doilea grup, recomandările de la 16 la 21, care se ocupă de probleme cu caracter instituțional. Prin ce fel de instituție Parlamentul European, în opinia autorilor studiului, ar trebui să se ocupe de problema controlului agențiilor de securitate și informații. Deci, în primul rând, problema accesului la informații clasificate. Sigur, accesul public la informațiile publice e un drept fundamental uh, care slujește procesului democratic. Totuși, în domeniul securității și informațiilor există secrete, uh, zone uh, secrete în care soluția nu se poate baza doar pe dreptul publicului de a avea acces la informații. De aceea, în acest raport, noi considerăm uh, că trebuie să existe o, separat, o separare între accesul de către publicul general și privilegiile pe care Parlamentul European ar trebui să le dețină în a avea acces la informațiile cu caracter clasificat în domeniul securității și informațiilor. La recomandarea numărul 12, de exemplu, noi spunem că Parlamentul European și accesul său la informațiile clasificate trebuie să fie legat strâns de mandatul său de uh, supraveghere și așadar trebuie să existe legături instituționale între accesul acestei informații și funcțiile Parlamentului de supraveghere și de control. La recomandarea numărul 13 ne ocupăm de problema uh, acordurilor interinstituționale și recomandăm să existe un astfel de acord cu Serviciul de Acțiune Externă în raport cu uh, centrul uh, acesta la care ne-am referit, uh, mă refer la SITCEN, în situații speciale și eu nu cred că uh, crearea de, semnarea de acorduri instituționale este, interinstituționale este o soluție generală, însă există situații speciale în care poate fi aplicată. Pentru că, uh, iată, avem organizarea internă a Parlamentului European cu com, altfel Comisia Libe nu ar fi în poziția de a avea acces la aceste informații. Recomandarea numărul 14 acum include ideea că dreptul general de acces la informațiile secrete trebuie să aparțină unui organism numit, uh, desemnat de Parlamentul European și Uh, evaluarea acestuia și doar evaluarea acestuia trebuie să fie relevată în ce privește domeniul de aplicare a acelui acces. La recomandarea numărul 15 se spune că ar trebui să existe categorii definite de informații clasificate la care Parlamentul să aibă acces fără o solicitare prealabilă, într-un mod proactiv, Ar trebui ca Parlamentul să dețină anumite tipuri de informații și documente clasificate cum ar fi evaluări făcute pe o bază constantă. La recomandarea 16 uh, trecem la problemele de natură instituționale și asta decurge în mod logic din uh, recomandările precedente. Uh, același organism să fie cel care să aibă acces la informațiile clasificate, deci anumite acorduri instituționale trebuie semnate ca să ne putem asigura că informațiile acestea rămân secrete, inclusiv atunci când organismul acesta despre care vorbim are acces la ele. Pentru asta, sigur, e vorba de anumite aranjamente și, uh, sigur, organismul despre care vorbim trebuie să aibă dimensiuni limitate și să utilizeze proceduri de uh, secretizare sau alte metode, metode prin care poate convinge agențiile uh, și instituțiile Uniunii Europene că e capabil să aibă acces la informații clasificate fără a încălca clauzele de confidențialitate necesare pentru operațiunile în domeniul securității și informațiilor. Recomandarea numărul 18 acum se referă în favoarea Comisiei Libe și procedurile acestea, că cel puțin într-o pe o bază interimară, tranzitorie, să lanseze procesul unui control corespunzător și a unei respectări a caracterului confidențial al informațiilor clasificate. La recomandarea numărul 19 spunem că ne opunem unor comisii speciale și a unor soluții de acest tip, în primul rând din cauza priorității principale de a combina accesul acestei informații cu funcția de control și atunci spunem că ar trebui să existe un organism separat care să fie însărcinat cu aceste misiuni. Iată recomandarea 21, că trebuie să existe o subcomisie libe care să, să supravegheze aceste agenții legate de spațiu, de libertate, securitate și justiție care să aibă și uh, dreptul de acces la informații și uh, dreptul la control. Deci aceste două funcții principale. Apoi, recomandarea 20 uh, vorbește în favoarea unei comisii speciale în legătură cu SITCEN, care este un caz special și nu se încadrează la soluțiile generale propuse la recomandarea numărul 21. Domnule președinte, We will be open to questions and as, uh, uh, Pot să închei aici, cred, și sigur aștept întrebările uh, membrilor. Sunt aici și colegii noștri din echipă și toți putem răspunde la întrebări. Președintele, sigur, iată, mulțumim pentru prezentarea succintă și acum declar deschise discuțiile. Am văzut că deja s-au ridicat câteva mâini. Începe cu doamna Intfeld. Am înțeles că doriți să las cuvântul, vă rog. Yes, uh, thank you, Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, aș vrea să felicit pe membrii echipei. N-am putut citi întregul raport care are 450 de pagini, dar am citit o mare parte din acesta și cred că este un raport excelent mă interesează acesta și pentru că uh, sunt raportor în evaluarea contra terorismului și am uh, uh, inclus acolo o referință în proiectul de raport la uh, această um, supraveghere a serviciilor de um, securitate și de informație, pentru că cred că din ce în ce mai mult uh, um, indivizii cei răi comunică transfrontalier și trebuie să facem și noi acest, uh, același lucru. Acum aș avea câteva remarci uh, și întrebări referitoare la acest raport. Una are un caracter mai mult politic. Mi s-a părut din raport că uh, modul în care se face distinția între supraveghere națională și uh, supraveghere europeană este o chestiune instituțională, precum pe când eu cred că este vorba de obligație pe care avem față de cetățeni, nu ce vor organizațiile. Și de aceea remarci cu n-ar trebui să fim uh, um, să vorbim prea tare pentru că s-ar putea ca organizațiile să se ferească de transparență. Nu au acest drept, au și ele o obligație față de uh, cetățeni și uh, trebuie să fie supuse unui nivel de investigare. Sunt foarte interesat de toate recomandările. Un aspect aș vrea să îl clarific și să-l văd cumva detaliat. Se pare că deși recomandările sunt uh, foarte bune, există o diferență între um, supravegheri, instituții de supraveghere europene și naționale, pentru că e adevărat că organismele europene nu au în, uh, în sens strict uh, puteri sau atribuțiuni operaționale. Cred că acum are, un, are loc un fel de trecere uh, și se poate face această trecere de la nivel național, la nivel european. Chiar dacă pe hârtie atribuțiunile sunt diferite, în realitatea este diferită și există o zonă gri unde trebuie să ne asigurăm că există supraveghere europeană. Supravegherea europeană ar trebui să reprezinte o reflexie în oglinda a cele naționale, trebuie să fie cumva complementară. Mi s-a părut foarte bună recomandarea privind faptul că un singur organism uh, din cadrul Parlamentului European trebuie să se ocupe de SICEN. Noi am tot pus întrebări referitoare la SICEN de ani de zile și au fost uh, și mai multe la, la care nu am primit uh, răspuns și acum după ce am citit uh, răspunsul mă gândesc că s-ar putea să fie um, acorduri între Europol și Eurojust uh, nu prea am înțeles bine. Cred că mai degrabă decât să ne concentrăm uh, strict pe cum să organizăm uh, supravegherea, SICIN ar trebui să ai, aibă un fel de temei uh, potrivit în tratat uh, și cred că la asta ar trebui să se refere um, o recomandare a dumneavoastră. În ceea ce privește um, observațiile noastre finale, trebuie să um, ne uităm și la structurile de cooperare între serviciile de informații și crearea uh, organismelor europene de informații. Cred că acum se conturează, ia formă pe măsură ce uh, le discutăm și poate că ar trebui să ne gândim și la Uh, versiuni de supraveghere care să se dezvolte um, în același timp cu aceste organisme. Am citit și mesajul uh, dumneavoastră către Parlamentul European de a ne asuma în întregime rolul nostru de um, supraveghere și să ne folosim instrumentele pe care le avem la dispoziție și cred că de fiecare dată când adresăm întrebări Comisiei, Consiliului și altor organisme, um, foarte rar primim un răspuns serios și satisfăcător. Mulțumesc! Mulțumesc! Acesta este primul punct pe ordinea noastră de zi și noi uh, trebuie să uh, încheiem până în, la ora 16, 18.30 când e întâlnirea um, coordonatorilor. Acum, uh, doamna Keller, doamna Humbert, nu ați cerut uh, cuvântul? Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș uh, dori să spun că este cumva păcat că nu, uh, nu ne gândim și la alte studii în paralel cu acesta privind uh, supravegherea. Cred că um, este o situație care ar fi interesant de văzut, pentru că unele dintre agențiile la care ne-am referit nu au un rol în ceea ce ne gândim noi la, la securitate în sensul clasic, dar au și um, responsabilități referitoare la frontiere și acces la procedurile de azil și așa mai departe. Deci avem astfel de organisme care în sine au um, o structură, o natură complexă. Um, sunt de acord cu ce a spus Sophie, în sensul uh, că este important să vedem uh, natura europeană a acestor agenții. Nu e doar vorba de adunarea statelor membre și um, crearea unui cadru european, este nevoie de un caracter european al supravegherii, care devine foarte important pentru că trebuie să ne punem și problema a ceea ce încercăm să supraveghem. Și studiul cred că a um, um, identificat și o, se o serie de probleme legate de responsabilitate. Și apoi, dacă până la urmă trebuie să ne gândim cine este răspunzător de o acțiune, de o, o, o um, orientare negativă. Iată câteva întrebări pe care trebuie să le adresăm în Parlament și studiul a fost foarte util în acest sens. Sunt de acord cu ce ați spus referitor la nevoia de um, Um, a um, discuta cu statele um, nevoile pe care le avem de acces la informații clasificate și să vedem cum putem să supraveghem corespunzător acest domeniu, interesul Parlamentului în a avea cel puțin un uh, oarecare lor în numirea directorilor se referă la acest caracter european al agențiilor, pentru că uh, unei uh, dintre, unele dintre numiri sunt pur și simplu reprezentative pentru anumite state. Sunt puțini reprezentanții ai comisiei și de aceea este interesat și Parlamentul să aibă un oarecare rol, cel puțin în ceea ce privește anumite audieri, audieri privind uh, responsabilitatea. Aș fi interesată să ne spuneți uh, mai multe despre cum vedeți uh, această legătură între statele membre și uh, Parlament. Cum ar funcționa? Care ar fi mecanismele care credeți că ar funcționa în acest domeniu, având în vedere că unele state au uh, menționat deja că nu vor să existe un nou, o nouă subcomisie care să trateze acest subiect. Vă mulțumesc. Acum, doamna Romero. Vă mulțumesc, vreau să-mi cer scuze pentru faptul că n-am putut uh, veni mai devreme, așa că nu am auzit uh, vorbitorii um, pe acest subiect foarte interesant referitor la agențiile de securitate, dar aș avea totuși o întrebare care se referă la coordonarea între agențiile de securitate europene. De fiecare dată când uh, uh, am avut uh, de a face cu subiectul terorism, ne-am gândit, uh, ne-am văzut în mereu uh, că marele eșec a fost cel legat de coordonare. Asta s-a întâmplat în Statele Unite, unde cele 16 agenții de securitate nu au fost și de informații nu au fost coordonate. Același lucru s-a întâmplat apoi și în Europa. Fiecare stat membru are propria sa uh, agenție de informații, dar fiecare are obiective diferite, sarcini diferite și deși uh, avem o strategie de securitate europeană comună, fiecare țară membră își are și apropria sa strategie. Iar uh, guvernele statelor uh, um, au un rol mai mare de jucat decât strategia europeană. Și nu există niciun organism care să poată um, duce la coordonarea acestor uh, politici. Uh, în foarte puține cazuri, în cazuri sunt împărtășite aceste um, um, și oare un astfel de organism ar avea vreun sens dacă nu, dacă nu se împart, se împărtășesc informații? Mulțumesc, domnul Triantafilides. Da, bine, îmi <laughs> pare rău să spun că n-am reușit să citesc acest document și n-am asistat nici la discuție, că de-abia am sosit, dar dacă am înțeles eu bine, mi se pare că se pune următoarea întrebare, că sigur sunt aceste, inform, ă, aceste organisme de uh, siguranță care trebuie controlate. Dacă am înțeles eu bine, deja există anumite instituții care fac obiectul supravegherii, cum ar fi Europol, Eurojust, așa mai departe. Eu aș dori să știu uh, de, despre care organisme vorbim noi exact, în mod concret. Și e prima dată că, a, a, de fapt, niciodată n-a venit în Parlament, uh, în fața noastră, un responsabil de la aceste instituții ca să ne explice activitatea. N-am primit niciun raport, deci aș dori mai multe informații în legătură cu asta. Mulțumesc, uh, domnul Albrecht are cuvântul. Ich äh, habe die Studie noch nicht Mulțumesc, domnule președinte. Încă nu am reușit să citesc tot raportul, însă am, m-am familiarizat cât de cât cu el și mă bucur să văd că există o înțelegere, înțelegere clară a faptului că nu trebuie să înființăm comisii speciale sau subcomisii ale acestei comisii. Uh, în uh, Comisia Libe a Parlamentului European, uh, noi uh, vom face monitorizarea agențiilor Uniunii Europene cele care țin de pilonul al treilea. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este următoarea, pentru că nu am înțeles un lucru, și anume, agențiile care au puteri executive, cu siguranță nu uh, sunt uh, aceleași ca și Europolul, adică sper că situația nu va fi la fel ca cea cu Europolul, în care noi trimitem informații, dar nu primim nimic înapoi. Deci cred că ar trebui să existe un uh, echilibru constituțional, ar trebui să existe o răspundere în fața Parlamentului și cu privire la aspectele financiare, dar și cu privire la aspectele administrative. dar uh, nu știu uh, dacă Parlamentul are un cuvânt de spus în ceea ce privește agențiile de securitate. Una vor hotărâ guvernele și comisia și alta vom face noi uh, în cadrul comisiei noastre. Am să vă dau un exemplu oarecum uh, naiv. Europolul uh, face foarte multe lucruri. Se ocupă de infracționalitate și de trafic de droguri, de exemplu. Însă face mult mai puțin în ceea ce privește furturile auto, de exemplu. Și în ambele cazuri, cum poate să își exercite această comisie influența. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Hankis, aș dori să vă felicit pentru activitatea dumneavoastră. Cred că acest studiu este unul uh, foarte elaborat, uh, foarte amănunțit și un document foarte responsabil. Aș dori să pun accentul pe problema responsabilității, pentru că spuneați că este nevoie de transparență și de trasabilitate și ați făcut recomandări în această privință. Apoi uh, ați vorbit și despre despre securitate și fezabilitatea practică, care sunt aspecte foarte importante. Uneori în Parlament există o contradicție între aceste două aspecte. Eu um, m-am uitat rapid la acest studiu iar acum un an am participat la o discuție foarte interesantă cu unul dintre colegii dumneavoastră și atunci așteptam cu interes uh, elaborarea acestui uh, studiu. Oricum, uh, sper că nu am înțeles uh, nimic greșit din acest studiu. Aș vrea să evidențiez trei aspecte. În primul rând, uh, cred că subcomisia este o sugestie foarte bună. Cred că ar fi o, o idee bună ca o astfel de subcomisie să coordoneze controlul acestei uh, puneri în aplicare. Însă cred că există trei probleme. În uh, recomandările dumneavoastră spuneți că o astfel de subcomisie ar acoperi trei aspecte ale agențiilor. Aspectele politice, aspectele de management, aspectele de management, însă nu se va ocupa de dimensiunea operațională. Înțeleg care este logica și probabil că aveți dreptate în abordarea dumneavoastră, însă dacă lăsăm deoparte aspectele operaționale cu totul, dacă nu le includem în sfera de acoperire a activităților acestei subcomisii, atunci ar fi foarte greu greu să luăm niște decizii serioase. Nu știu care ar fi soluția. Vroiam doar să vă semnalez că aceasta este o problemă. Mai există o altă problemă în ceea ce privește uh, distinția între SITGEN și celelalte agenții. Am înțeles care este logica. SIT gen uh, se supune competenței um, Comisiei pentru Afaceri Externe, iar noi, din punct de vedere organizațional, nu suntem responsabili. Însă, cred că aceasta este în contradicție cu ideea creării subcomisiei, pentru că în viața reală uh, lucrurile nu merg întotdeauna așa cum uh, ne dorim noi, conform aranjamentelor birocratice. Aș putea să menționez aspecte pe cum criminalitatea organizată sau terorismul, care necesită o abordare cuprinzătoare în ceea ce privește combaterea și uh, controlul acestora. Este nevoie și de un membru care să fie responsabil de Schengen. Dar oricum, cred că este o problemă dacă vorbim uh, despre terorism doar într-o singură comisie și despre alte lucruri în alte comisii. Pentru că asta ar mai uh, atenua din uh, ponderea acestei subcomisii. Apoi se pune problema transparenței. Cred că în unele state membre acest lucru nu este posibil, însă trebuie să găsim o abordare echilibrată, să găsim o soluție. Și cred că uh, autorizațiile de securitate ale membrilor comisiei sunt foarte importante pentru că altfel nu vor putea să-și îndeplinească sarcinile. Gracias, președinte. A... Domnule Alvaro. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu am o problemă cu conținutul, am doar o întrebare rapidă legată de acest raport. Poate că nu este de competența dumneavoastră, poate că nu uh, departamentul dumneavoastră se ocupă de acest lucru, însă există foarte multe aspecte legate de mm, era digitală. Există anumite lucruri care nu sunt publice, există anumite informații care nu sunt publice. Poate că ați putea să ne spuneți care sunt acestea. Thank you. Now, Herr Keller. Doamna Keller, vă rog. Am uh, câteva întrebări. Un comentariu, de fapt, și o întrebare. În primul rând, comentariul. Când vorbim despre documente clasificate, noi, ca parlamentari, nu ar trebui să uităm că documentele clasificate nu sunt clasificate de la sine. Cineva le-a clasificat și de, ar trebui să fim implicați deja în acest proces, să știm uh, cine hotărăște ce informații sunt clasificate și care nu. Și abia după aceea, odată ce vor fi fost clasificate, va trebui să asigurăm acel control. Uh, Apoi am o altă întrebare. Îmi cer scuze dacă nu am citit întreg raportul și poate că răspunsul se regăsește acolo. Există bune practici sau cât de departe merg parlamentele naționale atunci când, suprave- când îi supraveghează pe grănicerii naționali? Există bune practici, exemple în acest sens? Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și domnul Brons. Eu nu sunt uh, foarte ușor convins de necesitatea unei instituții europene, cu atât mai puțin de necesitatea unor organisme europene, dar pentru că totuși există, trebuie să existe un control democratic al acestor organisme în contextul Uniunii Europene și, bineînțeles, Parlamentul European este organismul cel mai competent să asigure acest control. Apoi există și un control al uh, organismelor naționale, care trebuie să rămână de competența Parlamentelor Naționale. Apoi se punea problema Uh, legată de accesul de către parlamentarii europeni la informațiile clasificate. Reacția mea este următoarea. Eu mă gândeam că acest control presupune supravegherea procedurilor și nu, și nu accesul la informațiile de securitate în sine. Deci uh, nu era vorba de uh, materialele colectate sau de informațiile colectate care au fost clasificate. Ne refeream doar la procedură. Apoi uh, se vorbește despre europarlamentari atent selecționați, care să fie aleși de către liderii grupurilor politici și uh, implicit din grupurile politice respective. Și atunci uh, se pune o problemă pe care a menționat-o și domnul Kleis, și anume că membrii neafiliați nu vor fi eligibili. Deci, implicit, nu suntem de încredere. Domnul președinte ne spunea mai devreme că neafiliații nu sunt parlamentari de mâna a doua. Sunt de acord. Parlamentarii de mâna, acest statut de mâna a doua este un statut la care doar aspirăm. Mulțumesc. Domnul Busutil, vă rog, ultima intervenție. Yes, thank you, Mr. Chairman. I wish to congratulate... Mulțumesc, domnule președinte felicit autorii studi- studiului. Vreau să spun că am citit doar recomandările, dar oricum și acestea sunt extrem de interesante. Uh, acum două săptămâni am votat un nou mandat pentru agenția Frontex, deci un schimb al legislației în acest sens și înainte de a citi recomandările dumneavoastră, deja pot spune că am incorporat și garanții suplimentare pentru responsabilitatea democratică a agenției față de noi. dar cred că oricum după lectura acestui raport uh, vor exista mai multe informații și le vom putea introduce în uh, orice procese de modificări și revizuire legislativă a statutului altor agenții. În ce privește întrebarea mea, doresc și eu să mă refer la problema informațiilor clasificate și să încerc să vă solicit să ne spuneți mai multe în legătură cu care sunt limitele controlului sau ar trebui să fie limitele controlului parlamentar în ce privește capacitatea noastră de a avea acces la informații clasificate. Care anume informația trebuie să fie pusă la dispoziția noastră și care nu. Dacă s-ar putea aplica aici anumite reguli care, sigur, să funcționeze și în practică. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, domnule Musutil. Acum, sigur, invitații noștri vor avea cuvântul ca să poată să răspundă întrebărilor, do- domnul doctor Born și domnul doctor Shiny. Vreau doar să vă spun că studiul va fi distribuit tuturor eh, delegațiilor eh, parlamentelor naționale că va exista o conferință interparlamentară, știți că se va executa, va, se va <laughs> organiza, mă scuzați, o, o conferință interparlamentară joi. Acest studiu care vi s-a care a fost înfățișat de invitații noștri va fi distribuit și membrilor uh, delegațiilor naționale. Dau cuvântul domnului bor, în primul rând. Mulțumesc înainte ca Martin și cu mine să răspundem la câteva întrebări. Cu permisiunea noastră, am dori să dăm cuvântul și celorlalți colegi ai noștri prezenți în sală. Dar uh, președintele spune că se poate da cuvântul doar invitațiilor de la pupitru. Oricum, intervenție fără microfon. Same issue, the same time issue here. We always run late, so we <laughs> beg you to do your best Președinte, deci oricum nu avem mult timp la dispoziție, așa că vă rugăm să încercați să vă limitați răspunsul la câteva minute. Bine, domnul Born, doresc doar să spun că acest document e produsul muncii de echipă și am fi dorit să dăm cuvântul și colegilor noștri, dar sigur vă respect uh, solicitarea. Dau întâi cuvântul lui Martin, mulțumesc domnule președinte, cred că sunt uh, anumite puncte pe care aș putea să le adaug. Sigur, toate comentariile și uh, întrebările pe care le-am auzit au fost interesante. Din păcate nu pot răspunde aici uh, la tot ce am auzit, dar probabil că se, am auzit că se susține ideea crearei unei subcomisii libe. Cred că e o soluție bună în sensul că ar permite o combinație de eficiență și acces real la informațiile clasificate uh, în vederea exercitării mandatului de supraveghere. Asta mă duce la întrebarea adresată de domnul Busutil. Bine, nu știu dacă putem să definim dinainte care ar fi limitele accesului la informații clasificate, dacă trebuie ele să existe și uh, eu cred că soluția noastră ar fi mai bună. Noi spunem că există anumite categorii de informații care trebuie uh, supuse controlului parlamentar încă și fără solicitare și apoi există și evaluarea acestui organism care vor fi condițiile pentru ca acesta să-și poată exercita funcția de supraveghere. Deci nu cred că ar trebui noi să selecționăm dinainte unele categorii care să fie excluse de la control, dar în același timp subliniem că va fi necesar de un sistem uh, pentru a crea uh, încrederea necesară pentru a garanta accesul la aceste informații. Mai vreau să fac un comentariu în legătură cu întrebarea doamnei Romero Lopez, cu o mai bună coordonare a informațiilor. Bine, întrebarea asta e foarte dificilă pentru că când vedem ce s-au, ne gândim la incidentele, atentatele teroriste care s-au produs. Sigur, e ușor să reconstitui lucrurile ulterior, când vezi exact ce s-a întâmplat. Dar <laughs> întâi sigur că nu există niciun model după care să acționezi, n-ai cum să faci conexiuni între fapte, nu știi, totul, situația este extrem de neclară la început, deci adăugarea informațiilor colectate de agențiile de informații presupune nu doar gruparea informațiilor, ci și un fel de metodologie comună. Trebuie să existe metode eficiente pentru a se putea face distinția între uh, informația nefolositoare și între cele folositoare, ca să apară modelul. Deci uh, e vorba și de prelucrarea informațiilor. Nu? Că, până la urmă trebuie să, asta e, uh, e important să cernem de ghina din grâu. Mulțumesc acum domnul doctor Born. Da, mulțumesc. Bine, am și niște observații, dar în primul rând dați-mi voie să vă spun că iată putem asista că la niște reacții și întrebări foarte interesante care cred eu că constituie o bază foarte bună pentru întâlniri ulterioare pentru a discuta acest subiect. Însă, acesta fiind spus în primul rând, vreau să reacționez la spusele doamnei Entfeld în legătură cu observația noastră că, sigur că organismele de informații trebuie, utili, trebuie să utilizeze și organismele care țin de spațiu de justiție și libertate. Sigur, recomandarea asta provine dintr un dintr-un punct de vedere realist. Noi am constatat că aceste agenții sunt ca pești în apă. Întotdeauna aleg să se îndrepte, deci nu noată în, în sus apei, ci doar în josul râului. Dar nu înseamnă că ele acționează în mod mm, necontrolat, dar când vom, ne vom gândi la crearea unei, unui mai mare nivel de uh, responsabilitate, va fi important să ne gândim și la acest aspect în legătură cu funcționarea agențiilor, de cum să rezolvăm această problemă. Dar cred că e și datoria noastră să vă înfățișăm dumneavoastră o imagine a posibilor limite ale unui control. Apoi, lipsa de cooperare dintre agenții. Și care e rostul supravegherii dacă agențiile nu pun în comun informațiile? Sigur, Ăsta e tocmai unul din țelurile supravegherii, să ne asigurăm că instituțiile cooperează. În toate statele membre unde ne-am deplasat am văzut că un organism de control uh, existent verifică dacă aceste agenții respectă legea drepturilor omului, dar și dacă ele sunt eficiente. Deci, dumneavoastră trebuie să vă ocupați și de această problemă. am impresia că s-a pus o, o întrebare între echilibru dintre transparență și răspundere. Sigur, asta, la asta ne-am referit în recomandările noastre. Întotdeauna, sigur, pe baza practicilor la nivel național, trebuie să vedem uh, care sunt limitele uh, responsabilității și transparenței. Și aș mai spune ceva Poate că agențiile nu sunt atât de secrete pe cât credem noi că sunt. Este și acolo destul de transparență în unele cazuri și am dorit să vă înfățișăm și astfel de informații. Adică nu, niciodată acolo lucrurile nu sunt 100% secrete. Uh, apoi... We have seen that in most EU... Se pare că în majoritatea statelor membre, membrii Parlamentului pot avea acces la informații secrete ca parte a mandatului lor. Bun, mă opresc aici, sigur aș putea spune mai multe, dar vreau doar să mulțumesc din nou președintelui că ne-a dat ocazia să luăm aici cuvântul. Îi mulțumim doctorului Bon și doctorului Shining pentru că au susținut acest subiect foarte interesant și pentru că au fost conciși și ne-au ajutat să ne încadrăm în program. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. And now. Trecem acum la punctul 4. Referitor la Kaliningrad, la includerea zonei Kaliningrad în, în, într-o zonă de frontieră eligibilă. Vom auzi prezentarea propunerii uh, realizate de comisie de modificare a regulamentului privind um, tra micul trafic la frontieră. Vom avea un reprezentant din partea președinției um, uh, poloneze sper că este în sală și că este gata să ia cuvântul și apoi îl avem și pe aportorul nostru, domnul Trianta Filidis. Deci, întâi vom auzi prezentarea comisiei, a care reprezentant este doamna Joanna Temler. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este o propunere foarte scurtă, deși prezentarea mea va fi una scurtă. Disc discutarea facilităților pentru um, zona Kaliningrad în cadrul regimului de um, frontieră, de zone frontiere, a fost discutată și în acest moment uh, zona Kaliningrad este uh, împărțită în trei părți. Partea din nord uh, s-ar încadra într-un acord cu Lituania, cea de, partea din sud în, în, în pentru un acord cu uh, Polonia, pe când partea de centru, inclusiv orașul Kaliningrad, nu ar fi deloc eligibile, ceea ce înseamnă că o zonă integrată ar fi împărțită în trei comisia. A aplicat cel de-al doilea raport uh, al său privind aplicarea regimului de zone de frontiere anul trecut și s-a a avut niște, niște aspecte destul de, de deschidere referitoare specific la zona Kaliningrad. Această decizie a Comisiei a fost luată repede și după cum vedeți din textul propunerii, monitorizarea tehnică a fost ușor de făcut și propunerea a fost adoptată la sfârșitul lui iulie. Au uh, fost uh, două, comisii, două condiții pe care Comisia le-a dorit pentru realizarea uh, propunerii, așa nume să fie o excepție specifică pentru uh, cazul singular al regiunii uh, în Kaliningrad și apoi uh, aceea că definiția, așa cum este prezentată în regulamentul privind frontierele locale, ar rămâne neschimbată. Atunci când uh, ne uităm la articolul de fond, articolul 1, vedem că, într-adevăr, de definiția generală nu s-a schimbat, însă uh, s-a propus să se um, anexeze, să se aducă o anexă la regulament iar această anexă spune că întreaga zonă Kaliningrad, precum și anumite districte administrative poloneze, ar trebui să fie eligibile ca zone de um, trafic local, pe lângă acele zone care sunt uh, în acest moment eligibile. Uh, așa nume um, zonele um, cuprinse, pe distanță cuprinse de 30 și 50 de kilometri la întrebarea de ce Comisia propune ca um, zona de frontieră poloneză să fie și ea eligibilă și anume să se extindă termenii regulamentului la noi teritorii, păi în opinia um, um, Comisiei, dacă propunerea trebuie să aibă efecte reale, atunci ar fi necesar să se extindă această zonă și la teritoriile poloneze, pentru că altfel dacă aplicăm regulile privind uh, cei 30-50 de kilometri, zonele din teritoriul polonez ar fi care sunt orășele mici, atunci nu ar exista interes foarte mare de schimburi turistice, comerciale sau culturale. Deci pentru ca propunerea să aibă efecte reale, se propune această zonă extinsă de frontieră. Apoi, în ceea ce privește aranjamentele de securitate conform regulamentului, rămân în vigoare, iar autoritățile poloneze s-au angajat deja să um, um, supravegheze această, um, să, să demarcheze clar această zonă și să uh, lanseze campanii de conștientizare. Cam atât din partea mea, vă mulțumesc. Iar acum, din partea președinției poloneze, domnul Jarinski, care poate vrea să-și exprime o opinie referitoare la um, chestiunea privind zona Kaliningrad. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să uh, Uh, urez bun venit aici uh, tuturor uh, celor prezenți. Trebuie să spun că nu este vorba de o situație uh, normală unde președinția uh, um, um aparține acelui stat care este în discuție dar uh, și asupra căreia s-ar uh, revărsa majoritatea um, efectelor pozitive um, ca urmare a acestui modificări a regulamentului. Aș vrea să clarific că uh, din acest motiv vorbesc în numele președinției și uh, vreau să vă um, informez uh, cu, referitoare, cu referire la uh, lucrările Consiliului și la modul în care discuții la core, în cadrul Coreper și la nivelul Consiliului uh, se desfășoară. Însă, um, să trecem acum la punctul 4 din prezentarea pe care am văzut-o din partea delegației poloneze um, în, um, în grupul de discuții privind frontierele se spune acolo că transparența vis-a-vis -vis de Parlamentul European este necesară. Din perspectiva delegației poloneze, acesta ar fi unul dintre aspectele esențiale cu care aș vrea să încep. Așadar, este exact aceeași direcție pe care o luăm ca și în față de celelalte state membre. Deci vrem să vă explicăm care sunt aranjamentele tehnice um, care ar putea fi um, um, imaginate în acordul dintre Uniunea Europeană și Polonia și Federația Rusă. Trei chestiuni aș vrea să subliniez aici și după aceea vă stau la dispoziție um, Vă pot uh, furniza prin Secretariatul Liber toate documentele pe care le-am uh, realizat până acum și uh, uh, ce am vrut noi să subliniem, uh, politica lipsei unui precedent ne-am gândit dacă um, acest scenariu s-ar putea, ar putea apărea și în altă parte și nu am uh, văzut o situație asemănătoare. Acest caz este atât de um, particular încât uh, soluția referitoare la el trebuie să fie una uh, specifică. Și apoi, în al doilea rând, nu intenționăm să schimbăm definiția. Cu siguranță nu. În al treilea rând, tot ce am făcut uh, încă de acum uh, deja 2 ani, înainte să, să îmi prezinte situația uh, comisiei, a fost o analiză a riscului și statisticile care au rezultat, dacă ar putea să fie o chestiune, o problem, o, un punct de alertă pentru Schengen, um, această ipoteză a fost infirmată. Și de asemenea, vă vom prezenta niște informații privind două declarații care vor fi uh, adoptate. Una se referă la um, situația noastră și a prietenilor noștri lituanieni, că, așa nume că nu este o situație care să uh, marcheze un precedent. Delegația poloneză marchează toate aranjamentele tehnice și logistice care ar putea fi prevăzute în viitor pentru a um, ajunge la un uh, angajament care să nu aducă atingere um, condițiilor Schengen. Și apoi trebuie să vă spunem că aceste, această propunere este una pe care o susținem și mulțumim Comisiei. Mulțumesc, mulțumesc președinției uh, poloneze, domnului Iazinski, iar acum dau cuvântul raportorului nostru, um, domnul Trianta Filisis. Vă mulțumesc, aș vrea să fiu uh, succint. Vreau să mulțumesc coșin, uh, președinției Consiliului pentru prezentarea acestui subiect. Cred că uh, vorbesc în uh, numele comisiei, cu siguranță în numele grupului meu, atunci când um, um, salut uh, propunerea comisiei. Cred că este cu siguranță o inițiativă care promovează libertatea de mișcare a oamenilor și cu siguranță salutăm acest lucru. Această comisie răspunde de um, libertățile fundamentale, deci uh, se încadrează în mandatul nostru. Este vorba despre un, uh, o, um, um, zonă care se află în suprafața Uniunii Europene și um, de aceea dorim cooperare cu Consiliul și sperăm că acest proces va merge înainte fără prea multe probleme. Aș vrea să adaug că aștept cu interes și reacțiile colegilor uh, mei și Poate că ar trebui să trecem acum la acel punct. Da, ar fi interesant. Timpul alocat acestei discuții era de 20 de minute, dar s-au ridicat niște mâini. Doamna Staloca, aveți uh, cuvântul. Uh, vorbesc în numele verzilor și vreau să spun că noi susținem uh, această inițiativă, iar uh, eu sunt o reprezentantă a acestei regiuni, eu provin din țările baltice și salut această inițiativă ca una care susține libertatea de mișcare în zona noastră, succes acestei propuneri. Mulțumesc! Și apoi, domnul Buzutil. Mulțumesc, domnule președinte. PPE trebuie să mai discute aceste probleme și la nivel intern, dar pe baza prezentărilor pe care le-am avut astăzi nu văd uh, niciun motiv uh, um, de apariția unor probleme în susținerea acestei uh, propuneri. Alte comentarii sau uh, opinii? Mai vrea să intervină cineva? Dacă nu, mai, nu sunt reacții la um, declarațiile făcute um, de raportorii noștri și de coordonatorul PP. După aceea, dacă nu, putem să trecem la următorul uh, punct. Sunt de acord și uh, în președinția poloneză și Comisia da. Trecem acum la o uh, dezbatere comună asupra pachetului Schengen. Avem aici punctele 5 și 6 privind instituirea um, um, pe, unui mecanism de evaluare a aplicării acquis-ului Schengen și în acest sens avem uh, raportorul nostru experimentat pe dosarele uh, Schengen, domnul Carlos Coelho. Și apoi vom uh, discuta de asemenea consolidarea acquis Schengen prin um, instituirea unui mecanism de evaluare a aplicării acestor reglementări și apoi modificarea propunerii legislare pentru, evalua, pentru mecanismul de evaluare care a fost înaintat de către comisie. Așadar, vom da cuvântul întâi comisiei și apoi raportorului nostru, domnul Coelho, după care vom avea um, ceva timp la, dis- la dispoziție pentru discuție. Uh, do- reprezentantul uh, comisiei, doamna Belinda Pike sau Belinda Posamor? Eu sunt Belinda Pike. Uh, cu drag uh, introduc, uh, cu, mă prezint. Eu sunt uh, sunt director pentru migrație în cazul Direcției Generale uh, de Resort și aș vrea să vă prezint documentul Comisiei adoptat pe 16 septembrie și să-l plasez într-un context. Pachetul nostru include o comunicare și o propunere revizuită cu privire la mecanismul de evaluare. De asemenea, o modificare la codul uh, granițelor Schengen. Am uh, făcut câteva copii ale documentelor, câteva handout-uri pe care vi le distribuim uh, pentru a înțelege mai bine care sunt propunerile noastre. Dar întâi dați-mi voie să plasez acest pachet într-un context mai larg. Parlamentul uh, înțelege necesitatea cetățenilor de a se bucura de libertatea de circulație într-o Europa sigură, fără frontiere. Și aceasta este provocarea, și anume de a menține granițe sigure, astfel încât cetățenii să se poată mișca liber în interiorul Uniunii Europene. Și uh, zona Schengen a evoluat foarte mult în uh, ultima perioadă de... Acum este momentul să analizăm mecanismele sale de guvernanță și să vedem dacă nu cumva am putea să-l eficientizăm utilizăm și să-l facem mai eficace și uh, propunerile noastre încearcă să abordeze tocmai această eficiență și eficacitate a uh, zonei Schengen. Acum, uh, multe dintre acestea au fost supuse unei analize. Credem că pachetul pe care l-am propus noi este în concordanță cu ceea ce am anunțat în comunicarea noastră cu privire la migrație pe 4 mai și concluziile Consiliului din iunie, dar și cu rezoluția Parlamentului European din luna iulie. Există trei componente principale ale acestui pachet. Am să le descriu uh, pe fiecare pe rând. Prima se referă la mecanismul de evaluare, a doua se referă la codul frontierelor și la posibilitățile foarte limitate de a reintroduce uh, controle uh, temporare la frontierele interne. Iar a treia componentă a pachetului, care este foarte importantă pentru Parlament, se referă la îndrumarea politică cu privire la funcționarea Schengen. Dați-mi voie să încep cu mecanismul de evaluare Schengen. După cum știți, am făcut deja propuneri în octombrie pentru a transforma mecanismul de evaluare într-un instrument mai practic și mai preventiv care să îndemne statele membre să respecte regulile Schengen propunerile pe care le facem acum completează propunerile noastre de anul trecut din noiembrie, care au fost deja discutate de această comisie. Trebuie să menționez că nu s-a făcut deja o modificare la aceste proceduri. În uh, procesul decizional uh, vom face aceste modificări în urma primei lecturi de către Parlament și în urma discuțiilor cu Consiliu. Foarte important, menținem temeiul juridic, și anume articolul 77. Știu că Parlamentul, la întâlnirea Comisiei din iulie, a subliniat acest lucru în dezbaterea sa cu președinția. Ați subliniat acest lucru și în rezoluția dumneavoastră din iulie. Împărtășim părerea dumneavoastră că articolul 77 2007 este temeiul juridic adecvat pentru această propunere. De asemenea, știm că unele state membre au o altă parere, dar insistăm în continuare asupra articolului 77 și salutăm sprijinul Parlamentului European cu privire la acest lucru. Există însă și câteva elemente noi în mecanismul de evaluare. Acestea se referă la articolele 13 și 14. Pentru a sprijini procesul de lectură a Parlamentului și pentru a vedea care sunt elementele noi, am publicat propunerea cu acele elemente cu litere îngroșate. Uh, în uh, propunerea pentru Parlament, uh, elementele noi sunt marcate cu litere îngroșate. În esență, noi vrem să mergem dincolo de cadrul de evaluare și vrem să ne asigurăm că dacă sunt confruntate cu dificultăți, statele membre primesc ajutorul necesar pentru a gestiona granițele externe. Deci trebuie să asigurăm că există un follow-up real. Atunci când statele membre sunt confruntate cu probleme și nu reușesc să-și respecte obligațiile în baza achiului Schengen, agențiile europene precum Frontex trebuie să furnizeze asistență tehnică. Este de așteptat ca această asistență să remedieze situația. Totuși, dacă toate mijloacele de sprijin au fost epuizate și deficiențele nu au fost remediate, atunci Uniunea poate să hotărască reintroducerea controalelor la unele sau la toate granițele Uniunii Europene ca o măsură de ultim resort pentru o perioadă de timp limitată și cu aplicabilitate redusă. Am făcut această Uh, propunere și uh, am uh, introdus această posibilitate de reinstituire a controlelor la frontiere. Însă în acest proces a trebuit să analizăm codul frontierelor Schengen și de aceea am propus să modificăm modul în care sunt luate deciziile pentru a reintroduce controle la granițele interne în mod excepțional și temporar. În baza regulilor actuale există deja posibilități ca unele state membre individuale să reintroducă controle la granițele granițele interne pentru o perioadă limitată de timp. Acest lucru se regăsește în articolele 23, 24 și 25 din Codul Frontierelor Schengen. Noi nu intenționăm să modificăm uh, baza în care pot fi luate aceste măsuri. Singurele motive pentru a reintroduce uh, controlele temporare uh, rămân o amenințare serioasă la politicile publice și la de securitate. Apoi, uh, această evaluare trebuie făcută la nivel național și uh, european nu se facilitează deloc procesul de reintroducere a controlelor. Din potrivă, noi spunem că nu este suficient să existe o amenințare gravă. Trebuie să se demonstreze că reintroducerea controlelor uh, temporare este o măsură necesară și proporțională care va avea un impact asupra mm, uh, amenințării respective și asupra gestionării acesteia și cred că acest lucru trebuie evidențiat. Apoi mai propunem un lucru care este oportun. Acum că Schengen ajunge la maturitate, reintroducerea acestor controle necesită luarea unei decizii la nivel european. Orice astfel de reintroducere a controlelor la frontiere, chiar și pentru o perioadă scurtă de timp, are un impact asupra tuturor cetățenilor Uniunii Europene. Așadar, Uniunea Europeană are interesul să se asigure că aceste decizii se iau într-un mod coerent și într-un mod uh, consecvent. Statele membre, totuși, uh, nu trebuie să renunțe la posibilitatea de a întreprinde acțiuni unilaterale, de a reintroduce astfel de controle atunci când se confruntă cu uh, amenințări iminente, precum atacurile teroriste. În iulie, de exemplu, s-au reintrodus controle pentru o perioadă foarte scurtă de timp ca urmare a masacrelor din Norvegia și Norvegia a reintrodus pe o perioadă foarte scurtă de timp uh, controle interne la granițe. Iar în caz de urgență, când sunt necesare măsuri imediate, statele membre pot să reintroducă astfel de controle temporare timp de cel mult 5 zile. După cele 5 zile trebuie să se ia o decizie la, Uni- la nivelul Uniunii Europene care să permită o eventuală extindere. A treia componentă constă în îndrumarea, uh, îmbunătățirea îndrumării politice cu privire la funcționarea Schengen. Această propunere se regăsește în comunicarea noastră. Noi am vrea să sugerăm ca Parlamentul și Consiliul să se angajeze într-o dezbatere regulată, să zicem o dată la șase luni, cu privire la funcționarea Schengen ar fi un fel de bilanț de sănătate, dacă vreți, uh, cu privire la Schengen, iar Comisia ar furniza baza acestei discuții și o imagine de ansamblu odată la șase luni cu privire la modul de funcționare a Schengen și problemele care trebuie eventual abordate. Și aceasta ar trebui să ne permită tuturor Consiliului, Comisiei și Parlamentului să analizăm situația existentă și să identificăm problemele și eventual să anticipăm problemele. Nu trebuie doar să reacționăm reacționăm la anumite probleme, ci trebuie să avem o imagine și o perspectivă mai coerentă pe termen lung pentru a evalua cu exactitate funcționarea Schengen. Mulțumesc, doamna Pike. Acum îi dau cuvântul domnului raportor, domnul Coelio, și după aceea voi da cuvântul președinției poloneze și după aceea vom deschide discuția. Domnul Coelio. Obrigado, senhor presidente. Um... toți Mulțumesc, domnule președinte. Cred că cu toți suntem de acord că actualul sistem de evaluare a Schengen este inadecvat. Cred că asta este o părere comună tuturor și mai ales uh, că e necesar să-l uh, simplificăm și să-l eficientizăm. E exact intenția noastră. Noi dorim o aplicare transparentă și eficientă și, de asemenea, coerentă a acquis Schengen. Acesta a fost obiectivul Parlamentului European încă din momentul în care ni s-a prezentat prima propunere din partea Comisiei Europene, în 2009. Acest obiectiv a fost de asemenea recunoscut de Consiliul JAI din, de pe data de 22 septembrie, care a recunoscut necesitatea de a consolida monitorizarea modul în care statele membre pun în aplicare regulile Schengen ca reacție la eventuale lacune și puncte slabe uh, existente. Și Comisia Europeană e de acord cu acest obiectiv. Aș dori din nou să mulțumesc de, de altfel Comisiei Europene pentru că a luat în considerare opinia Parlamentului European Mm, și i-am mulțumit și când uh, și-a retras propunerea din 2009, înlocuind-o în noiembrie 2010 cu o nouă uh, propunere prin care se recunoștea dreptul Parlamentului European de a putea, în codecizie cu Consiliul, să stabilească acest nou mecanism de evaluare Schengen. Mulțumesc uh, Comisiei și pentru că a acceptat marea majoritate a propunerilor prezentate în raportul pe care l-am elaborat la acea dată și a încercat să le insereze în acest nou pachet pe care l-a prezentat. După cum s-a explicat aici, prima propunere își dorește să modifice înființarea unui mecanism de evaluare și monitorizare a Schengen, în care aceste modificări prezentate azi de comisie merg în direcția celor solicitate de Parlament, atât în raportul meu, cât și în rezoluția adoptată în plenar. Adică posibilitatea de a se înființa un mecanism uh, suplimentar de susținere pentru statele membre care se află într-o în dificultate și acolo și locul și modul în care agenția Frontex va trebui acolo să joace un rol esențial și posibilitatea ca ultim recurs și în mod temporar posibilitatea de a reintroduce controle la frontierele interne. A doua propunere răspunde solicitării pe care o adresasem noi comisie, adică să uh, avem o bază juridică pentru a introduce acest mecanism în vederea posibilei reintroducere a controlelor. Uh, prevăzută în raport, dar aveam nevoie de un, o, un temei juridic separat, pentru că pentru asta e nevoie de modificarea codului Schengen, după cum s-a spus. Eu consider că prin aceste propuneri ne aflăm în condițiile de a face o muncă serioasă și de a dota Uniunea Europeană cu un mecanism de evaluare Schengen în adevăratul sens al cuvântului. Acum așteptăm și din partea Parlamentului și a Consiliului Uh, o colaborare. Mulțumesc, președintele. Bine, iar acum uh, putem să uh, ascultăm reprezentantul președinției polone, înainte de a da cuvântul membrilor Parlamentului, că avem multe persoane care s-au înscris la cuvânt. Dacă Consiliul dorește să ia cuvântul acum, um, îi dăm drumul cu discuția cu membrii Parlamentului. Cum spuneam, uh, s-au înscris, uh, s-au înscris destui membri la Parlament și a sugerat fiecăruia să respecte un, o limită de 3 minute ca să putem să respectăm timpul alocat. Domnul Busutil are cuvântul în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. Salut aceste propuneri și mulțumesc mai ales uh, Comisiei pentru prezentarea făcută. Sigur, mulțumesc și raportului domnul, domnul Coelho și aș spune că am o părere favorabilă în legătură cu această propunere. Consider că dacă există un drept, cum ar fi cel al libertății de circulație în Uniunea Europeană, ei bine, atunci nu cred că o, un stat individual, pe baza unei decizii unilaterale, ar putea să elimine un drept esențial al Uniunii Europene și al cetățenilor acesteia. Deci, în principiu, bucuros spun că salut și susțin această propunere. Eu m-aș referi acum mai degrabă la, implica, implicațiile sale practice și mai ales în legătură la modul în care putem să ne asigurăm că deciziile luate la nivel european și nu la nivel național de a reintroduce controlele la frontieră sunt decizii suficient de transparente și justificate Sigur, știm la ce mă refer. Am văzut că anul acesta autoritățile franceze au reintrodus controle la frontierele naționale la frontiera cu Italia, din motive pe care le cunoaștem. Eu am înțeles că în acest nou scenariu, cu această nouă lege, nu ar mai fi posibil ca francezii să facă acest lucru uh, pe, pe bază unilaterală foarte bine, dar care vor fi garanțiile la nivel uh, european ca să ne asigurăm că de, o decizie luată la nivel european în locul uh, autorități, autorităților franțuzești ar fi destul de transparentă și justificată. Ca state, statele membre naționale să aibă asigurări că se respectă aspectele legate de securitatea publică și să nu ajungem într-o situație în care deciziile să se bazeze pe motive subiective, nu pe unele obiective. Poate uh, comisia și raportorul ne-ar putea oferi un răspuns. Mulțumesc. Mulțumesc acum domnul Enciu. Mulțumesc, domnule președinte. Consider că acest uh, nou pachet legislativ prezentat de Comisie aduce îmbunătățiri, va aduce îmbunătățiri sistemului Schengen, dar, din păcate, consider că nu merge până la capăt cu reformarea guvernanței spațiului uh, european de liberă circulație. Uh, privitor la mecanismul, noul mecanism de evaluare Schengen, Uh, propun noua propunere a Comisiei uh, a ținut, a preluat și câteva din propunere, propunerile anterioare sugerate de către Comisia Libe. Uh, Printre acestea, cel mai important mi se pare faptul că introducerea un mecan, nu, unui mecanism de asistentă, asistentă și sancțiuni pentru statele Schengen care nu respectă achiul ține cont în primul rând uh, de faptul că acesta trebuie ajutat și asistat uh, atât de statele membre cât și de Comisia Europeană și de Frontex înainte de a fi aplicate sancțiuni. Uh, acest sistem de asistență și sancțiuni poate constitui o metodă eficientă de a încuraja statele Schengen să se conformeze mai repede criteriilor legale uh, și în remedierea situațiilor uh, în care uh, acestea uh, au probleme. Vreau să spun și să subliniez un fapt foarte clar că noi nu suntem de acord ca, deci susținem că un stat membru nu poate fi și nu va fi niciodată exclus din spațiul Schengen și trebuie găsit întotdeauna soluții pentru rezolvarea problemelor în spiritul solidarității europene. Un alt aspect ă, este regretabil faptul că Comisia Europeană nu a preluat ideea Parlamentului European de a adopta un sistem unificat de evaluare atât pentru statele membre Schengen cât și pentru statele candidate. Atâta timp cât ă, nu vom, când vom dispune de două sisteme de evaluare, va persista și problema dublului standard, care este contrară principiului de solidaritate și de tratamentele uh, egal. În privința mecanismului de salvgardare, uh, reintroducerea de controle excepționale la frontiere interne, trebuie spus de la început că se pleacă de la premiza nenegociabilă din punctul de vedere al nostru, potrivit căreia libertatea totală de circulație trebuie să fie regulă, iar recursul la controlele de frontiere interne nu poate fi decât o măsură excepțională și limitată în timp. Din acest de, uh, punct de vedere, comisia, propunerea Comisiei prezintă câteva aspecte pozitive, dar și unele elemente îngrijorătoare. Uh, un aspect pozitiv este faptul că noul mecanism uh, impune în principiu că orice decizie de instituire a controalelor la frontiere va fi luată la, de la nivel european uh, și aceasta este în mod clar o evoluție față de situația prezentată în uh, care s-a produs mai de mult și nu foarte de mult când uh, s-au impus uh, controle la frontieră uh, unilaterale, cum a fost cazul Franței, Italiei și Danemarcei. Dar îngrijorător și asupra acestui aspect, mie nouă ni se pare, grupului nostru, faptul că decizia comisiei, propunerea comisiei prevede faptul că aceste decizii se vor lua în comitologie, lucru care poate exclude Parlamentul European de la dezbateri și uh, de la uh, participarea la decizia propriu-zisă, știind bine că în cadrul comitologiei Parlamentul European are o contribuție mai restrânsă. Uh, un alt aspect care nouă ni se pare îngrijorător este faptul că în categoria amenințărilor pentru siguranță publice sunt incluse și fluxurile de migrație. Cred că aceste fluxuri migratorii nu ar trebui să constituie motive de cerere de instituire a controlelor la frontiere interne și ar trebui să fie, să fie parte dintr-o politică europeană solidară privind gestionarea imigrației, care să includă ameliorarea controlului la frontierele externe. Thank you. Mrs. Weber, your turn. Mulțumesc acum, doamna Weber. Mulțumesc, domnule președinte. Which actually gave to a lot of... Uh, Sigur, acesta este un subiect care dă, a dat naștere la multe reacții emoționale când a fost discutat în Parlament și nu neapărat ne-a fost uh, propus de comisie, ci a fost vorba de acțiunile unilaterale ale unor țări. Trebuie să spun că salutăm propunerea, noua propunere a comisiei, atât în ce privește mecanismul de evaluare, și de asemenea salutăm faptul că Comisia a luat în considerare multe din recomandările făcute de raportorii noștri și de asemenea ne satisface și mecanismul prevăzut de Comisie pentru aceste controle cu caracter excepțional la frontierele interne pe viitor. Eu consider că Comisia dorește să uh, îl limiteze foarte clar doar amenințărilor la adresa siguranței naționale și ordinii publice Asta, sigur, încercând să răspund și colegului meu Busutil, cred că, bine, în legătură cu criteriile obiective, bun, întotdeauna va exista un, un grad de subiectivitate în orice decizie luată, însă, poate din acest punct de vedere, e mai bine ca o autoritate neutră, cum ar fi Comisia, să ia hotărârea și nu statele membre, care și ele au propriile lor sensibilități că eu nu mă gândesc doar la Franța și Italia. Dar spuneți-mi, vă rog, care a fost amenințarea la adresa ordinii publice sau securității naționale în Danemarca? Ce anume a invocat Danemarca? Ca aceste propuneri să, să vină din partea Comisiei, e bine, asta reprezintă într-adevăr un pas înainte și sper că noi, cei de la Parlament, vom găsi cele mai bune posibilități să găsim formulări încă și mai bune și mai precise pentru a salvgarda întregul acquis Schengen, care cred eu că e la fel de important ca guvernarea economică sau celelalte aspecte uh, esențiale pentru viitorul Europei. Mulțumesc, președintele. Mulțumesc și acum uh, au cuvântul raportării din urmă. Doamna Ladford, vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. The, uh, new package. Sunt, uh, salut și eu uh, nou pachet și cred și eu că e bazat uh, majoritar pe documentele Parlamentului și mai ales cele propuse de domnul Coelho din acest an. Deci e un pachet care aduce mai multă transparență, e mai riguros, e mai flexibil în legătură cu evaluarea de risc, monitorizarea și cerințele pentru un plan de acțiune care să implice Frontex. Deci e un mix bun de susținere și sancțiuni. E exact ceea ce dorea domnul Coeliu, cred eu. Iată, un element pozitiv. Eu, la vremea discutării raportului, am spus că susțin, după cum spune și domnul Enciu, convergența a celor două, celor două sisteme de evaluare, ca să nu avem domenii de aplicare și criterii diferite în legătură cu țările candidate, la statutul de membre Schengen și, pe de altă parte, țările deja membre Schengen. Trebuie să ne gândim la factori cum ar fi corupția, crima organizată, care, din păcate, sunt bine cunoscute în statele noastre membre, inclusiv statele Schengen. Deci, sper că vom putea uh, îmbunătăți și situația pe aceste aspecte. Un alt punct uh, la care deja m-am referit da, aici, uh, dintr-o perspectivă interesată, ca să spun așa, era situația Marii Britanii și a Irlandei, acestea ar urma să fie evaluate. Cred că ar trebui să vedem lucrurile din perspectiva dreptului acestor țări de a participa, ci din perspectiva dreptului celorlalte state de a uh, evalua dacă Marea Britanie și Irlanda își îndeplineau datoriile și obligațiile care le reveneau mm, ca uh, membre la sistemul de informații Schengen, cooperarea uh, judicia, judecătorească, mă rog, judiciară, protecția datelor și așa mai departe. Bine, n-am putut să uh, verific uh, formula utilizată pentru agenția IT, dar cred că cele trei instituții trebuie să vină cu o formulă juridică mm, care să permită realizarea acestui obiectiv. Sigur că Parlamentul și susține acest lucru. Uh, nu dorea, n-am dorit temeiul juridic, articolul 77, și sunt de acord că uh, am, noi am cerut o decizie și deci am spus că nu am putut să susținem o, un temei juridic al articolului 70, dar suntem între Ciocan și, între Ciocan și Nicovală cu articolul 70 și 77 în legătură cu Marea Britanie și Irlanda. Uh, Sper că se va putea găsi o soluție. Eu cred că deja s-au făcut progrese. Domnul Coelho a dorit uh, și cred că a și realizat uh, găsirea unor soluții pragmatice. Um, da, nu cred că e doar un punct de vedere insular, ci e vorba de uh, un drept la evaluare. În ultimul rând, vreau să mai spun că salut această referire în legătură cu comunicarea uh, cu privire la guvernarea Schengen, la faptul că se continuă munca în legătură la linii directoare pentru implementare coerentă a regulilor Schengen. De exemplu, documente de călătorie și permise de reședință. Că nu e problema doar cu Franța deci trebuie să vedem și ce a făcut exact Italia cu eliberarea celor documente de călătorie și permise de ședere. Deci sper să uh, mai avem informații în legătură cu ce se întâmplă în continuare. Mulțumesc, doamna Jdanoca. Vă mulțumesc, domnule președinte. O să încerc și eu să fiu succintă. Și noi salutăm acest uh, nou mecanism uh, și in, insistăm că în ceea ce privește uh, ca acțiunea angajată în care se implică statele membre, aceste cazuri trebuie să fie unele excepționale și pentru perioada de maxim 5 zile și nu suntem de acord ca această perioadă să poată fi extinsă. Uh, Am și eu o uh, poziție asemănătoare cu cea a grupului uh, socialist, în sensul că respingem uh, legătura um, făcută între um, migrație și um, um, problemele pe care le-ar putea um, reprezenta asupra securității. Și trebuie, um, nu se poate ca acestea să fie considerate ca amenințări la siguranță și internă. Iar când este vorba de deficiențe grave privind uh, securitatea la uh, frontierele externe, acestea n-ar trebui să includă fluxurile migratorii. În ceea ce privește procedurile de uh, repatriere, nici acestea nu pot să, să reprezinte scuze pentru invocarea acestor uh, măsuri excepționale. De asemenea, procedurile trebuie avute în vedere atunci când aceste uh, investigații sunt reevaluate. Comisia trebuie să implice și Parlamentul în aceste proceduri. Mulțumesc. Acum, doamna Keller. Sunt uh, de acord cu ce a spus uh, Tatiana. Aș vrea doar să subliniez faptul că, deși suntem perfect de acord cu procedura comisiei și um, noi avem o problemă cu faptul că uh, se face, se menționează explicit că migrația este o amenințare la um, securitatea publică. Dacă alte exemple nu sunt date, de ce tocmai acesta? Nu credem că migrația reprezintă o astfel de amenințare, ba chiar uh, deloc în ceea ce privește participarea parlamentară, suntem de acord cu părerea comisiei, însă atunci când este vorba de luarea deciziei privind care uh, sunt țările care ar trebui să introducă um, controle la frontieră și care nu, uh, Ehm, și noi ar trebui să fim informați de ce vor aceste state să ehm, reintroducă aceste proceduri și justificarea ehm, lor. O întrebare care a rămas încă cumva deschisă după citirea propunerii este ce se întâmplă dacă statele membre nu se nu respectă um, nu respectă decizia luată la nivel european. Acum, domnule Tienda Filivis. Eu nu sunt raportul alternativ uh, al grupului, dar uh, doamna Svensson nu este acum aici, așa că m-am gândit să profit de această ocazie pentru a felicita Comisia pentru această propunere de a menține uh, um, achiul Schengen. Și această evaluare a achiului Schengen. Uh, și um, acest uh, fapt nu ar duce la la um, schimbări unilaterale. Credem că Comisia nu a pus tocmai degetul pe probleme. Există probleme legate de prevederile care se referă la faptul că statele membre pot să uh, um, aibă inițiativa și puterea de decizie În ceea ce privește um, fluxurile migratorii, circumstanțele speciale, în acest caz nu sunt foarte bine definite, dar nici um, procedurile, nici fluxurile nu sunt foarte diferite. Cred că există un fel de um, am, amestecare a chestiunilor legate de migrație, de azil în ceea ce privește acquis Schengen și apoi ne mai punem probleme și legate de Frontex. Dacă statele membre nu aplică corespunzător regulile privind libera circulație, Dacă nu pot controla astfel de probleme, atunci trebuie trimise misiunile Frontex. Acum, domnul uh, Brons, reprezentanta Comisiei a, a spus că dacă că un stat ar putea să aibă puterea de a introduce un mecanism de reintroducere a controlelor frontiere, dar n-a spus care ar fi um, atribuțiune dacă controlul acesta ar fi prea eficient din partea unui stat. Ar avea Uniunea um, mecanisme pentru a um, anula anumite măsuri, de exemplu, mai degrabă să-și slăbească uh, controlele la frontieră. Comisia mai sugerat de asemenea că orice reintroducere la controlele la frontieră Uh, pentru o anumită perioadă ar, ar trebui să nu mai aparțină statelor membre în afară de situații excepționale și ar trebui să fie luate la nivel european. Puterea Uh, supremă este ultimul vestiriu de suveranitate, iar Comisia uh, este determinată, se pare, să-l distrugă. Puterea excepțională a statelor membre ar fi limitată la 5 zile, după care Comisia nu ar trebui să mai trateze chestiunea timp de 6 săptămâni. Ce s-a întâmplat între timp? Frontierele ar fi um, um, complet deschise. Mă bucur că Marea Britanie rămâne în afara zonei um, Schengen, cel puțin um, în acest moment. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum să o auzim pe doamna Mathieu. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt în bună parte de acord cu um, această propunere. Vă imaginați că um, eu, fiind uh, din Franța, eu uh, sunt uh, cumva legată de activitatea conducătorilor la uh, Consiliu și uh, cred că această reintroducere a controlelor uh, um, Mm, la frontiere, în cazuri excepționale, nu convine deloc, pentru că asta cumva atinge suveranitatea statelor și cred că nu era rolul Comisiei săl um, să propună acest lucru în niciun caz, nici Parlamentul, nici Consiliul n-au cerut acest lucru și cred că Comisia și-a depășit cumva atribuțiune, luând această inițiativă. Aș vrea să mi se răspundă. Atunci când este vorba de um, introducerea uh, controarelor în caz de urgență, ce se întâmplă la capătul celor 5 zile? atunci când uh, un stat reintroduce aceste co uh, controle, cât timp va dura avizul uh, comisiei în caz de comitologie? Bănuiesc că acest um, uh, aviz va fi dat într-un interval destul de lung și în, car în caz de urgență aș vrea să știu cât timp va dura acest lucru și aș vrea să ne, ne spună comisia de 5 ani încoace, să zicem, câte cazuri de reintroducere a controlului la frontiere au fost uh, înregistrate Mulțumesc! Acum doamna Botcurt. Mulțumesc. S-au spus deja multe. Aș vrea să aduc în discuție câteva chestiuni practice uh, pentru comisie. În propunere și este a doua propunere de modificare a regulamentului cum um, um, se cum uh, corespunde acest lucru cu modificările la codul uh, frontierilor Schengen. M-am urmărit și modificările tehnice și uh, sunt multe astfel de modificări. Această propunere va fi uh, înaintată de comisie? Iar dacă un stat nu poate să, să-și controleze frontierele, cum credeți că se vor desfășura lucrurile? Ce se va întâmpla dacă statul membru nu poate să și controleze frontierele externe? Doamna Gunț, acum. Seeing that this last resort Uh, this formulation consider că e un fel de, uh, de această reintroducere este un fel de măsură de ultimă instanță. Și mă întreb cât de des uh, se vor ivi astfel de situații. Aș vrea să menționez și această problemă a standardului dublu care a mai fost menționată. Parlamentul spune că așa ceva este uh, inacceptabil și că trebuie să clarificăm foarte bine criteriile atunci când vorbim mai ales de statele noi și statele care vor să adere la spațiul Schengen, cum ar fi Bulgaria și România. Cred că este foarte important ca atunci când introducem acest mecanism să nu se adopte, uh, să nu se accepte astfel de standarde duble. Toate deciziile ar trebui să fie transparente. Doamna Fixstrom, vă mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a spus și colega mea, doamna Weber, salutăm um, um, pre, um, precizările din partea raportorilor și propunerea comisiei, dar trebuie să ținem cont de faptul că uh, zona fără frontiere este una dintre ce, realizările cele mai mari ale Uniunii Europene. Este ceva tangibil pentru cetățenii europeni și rămâne unul dintre simbolurile cele mai frumoase ale unității uh, în Europa și cooperării dintre statele membre. În propunerea sa de modificare a regulamentului privind acquis Schengen, Comisia uh, stabilește reguli pentru reintroducerea controlului la frontieră frontierele um, externe în zona Schengen, nu se poate sublinia suficient faptul că acesta n-ar trebui să, să fie um, aplicate decât în situații excepționale și ca soluții de ultimă instanță. Și este foarte important, în părerea mea, ca Comisia, mai degrabă decât statele membre, să ia decizia asupra unei astfel de introducere, reintroducere a um, Um, controalelor și a um, um, prelungirii acestora. Să nu țină de statele membre, pentru că există un contrast între discursurile de la regiune la regiune și mi se pare foarte important ca comisia care este organism neutru să ia aceste decizii um, în ceea ce privește instaurarea mecanismului de verificare a aplicării um, anghiului uh, uh, Schengen. Uh, susțin cele spuse de raportor și anume faptul că trebuie să existe încredere atât între state și instituții cât și între instituții și nu trebuie periclitat sub nicio formă principiul Uh, libertății de mișcare. Cred că Comisia ar trebui să joace rolul esențial în evaluare, uh, astfel încât acestea să nu fie, făcu- să nu fie făcut de deci, state um, într-o procedură interpares, pentru că acest lucru pune procedura um, în uh, primejdie. Aș vrea de asemenea să îndemn la o folosire mai utilă a resurselor și implicarea Frontex în evaluare um, în ceea ce privește discursul privind standardele standarde duble, uh, criteriile uh, ar trebui să fie aceleași pentru statele deja membre, precum și pentru cele candidate, dar trebuie să reținem cu toții că uh, trebuie să vorbim în continuare de Schengen ca un simbol, un simbol al Uniunii Europene în ceea ce are mai bun. Și tot ce nu ține de acest lucru nu trebuie să fie văzut decât ca o situ- situație de ultimă instanță și excepțională. Mulțumesc, doamna Medvedeva. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt uh, de acord uh, cu propunerile comisiei, am o părere favorabilă, însă trebuie să vă spun că pentru ca orice mecanism să fie eficient, acesta trebuie să aibă obiectiv clar și parametri în amonte și în aval. În ceea ce privește obiectivul, cred că obiectivul nostru este unul dublu. În primul rând, întărirea încrederii între statele membre, întărirea încrederii cetățenilor în siguranța în interiorul granițelor Schengen și încrederea în uh, instituțiile europene. Și de asemenea trebuie să întărim transparența. Acestea sunt chestiuni esențiale care, se, care merg în linia celor trei comentarii pe care vroiam să le fac. Uh, cred că este prima dată sau este prima dată cu adevărat când un raport de evaluare este urmat de măsuri concrete. Cred că este important ca de la bun început să avem aceleași criterii care sunt valabile pentru toată lumea și este important ca regulile jocului să nu se schimbe și să avem această transparență pe tot parcursul procesului. Această transparență este cea care va asigura tratamentul egal între statele membre și atunci încrederea cetățenilor va crește. În al doilea doilea rând, aș dori să mă refer la reintroducerea um, controlelor. Cum se definește o amenințare serioasă? Va propune Comisia o definiție clară, niște condiții clare în care un stat membru poate introduce controle timp de 5 zile. Oricum, am o părere favorabilă cu privire la aceste propuneri pentru că aceasta Uh, va uh, clarifica mai bine această uh, problemă destul de politizată adesea a reintroducerii controlelor. Și apoi trebuie să veghem cu toții la modul în care propunerile comisiei vor fi comunicate. Nu este vorba de limitarea suveranității statelor membre și de limitarea libertății de circulație. Această politică la nivel european va dovedi că este un mecanism eficient, transparent, care va fi actualizat pentru a răspunde mai bine nevoilor cetățenilor europeni. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Croceta. E, că che il Mulțumesc, cred că sigur, conceptul nu, liberei circulații cetățenilor europeni nu poate fi pus sub semnul întrebării, dar uh, cu controlele acestea la frontiere, e clar, acesta se instituie atât pentru europeni cât și pentru noi europeni. Acum trebuie să ne gândim, în primul rând, la, la lupta împotriva infracționalității. Adesea se vorbește aici și de uh, fluxuri migratorii, dar și situații de urgență. Eu cred că din punct de vedere al eh, de, de l'Unione Europea. Che... Din punct de vedere al evoluției Uniunii Europene, care, iată, mulți cred că trebuie să se îndrepte spre o Uniune Federală de state, Limita la sovranità degli stati. Certo che... care adesea să se limiteze la limitarea suveranității statelor. Sigur că Schengen reprezintă așa ceva, până la urmă, pentru că e vorba de libera uh, circulație a europenilor, apoi lupta împotriva uh, infracționalității ar trebui să facă parte din co- cooperarea între polițiile diverselor țări, că nu se pune sub semnul întrebării Schengen, pentru că noi trebuie să luptăm împotriva criminalității. De exemplu, se pot face constatări simple, măsuri simple. Se prevede că în diverse state membre, dacă s-a comis o anume infracțiune și nu se poate avea un document de expatriere. Deci aceste măsuri, dacă o persoană aparține de crimă organizată, nu poate părăsi o țară decât cu un anume tip de permis. Deci trebuie, trebuie ca lucrurile să fie coordonate. Dacă, sigur, e vorba și de lupta împotriva drogurilor. De ce măsura se petreacă la frontiere și nu imediat mai apoi? Apoi problema emigrației. Eu, sinceramente, eu, în problema imigrației și, sigur, cele întâmplate în Lampedusa, împreună cu anumiți parlamentari francezi, am primit, am primit dar și spanioli și italieni, am putut să ne întreținem cu reprezentanții ai oamenilor eh, din Lampedusa și eu, sincer vorbind, eu nu cred că am eh, văzut acolo o Europa a dreptului, o Europa care se preocupă de evoluțiile democratice, o Europa care să respecte drepturile omului, pentru că mm, cei din Lampedusa, după ce au fost lăsați acolo ca niște animale, două, trei luni de zile, au ajuns apoi în Italia cu o viză de tip umanitar și au ajuns la frontiera cu Franța ce au fost respinși acolo. de la, la frontiera Ventimiglia ajungeau la Monton, în Franța, unde poliția îi respingea și apoi ajungeau înapoi în Italia. Și apoi, uh, sigur că au uh, reușit să treacă prin munți, până la urmă, cum face toată lumea. Noi nu putem să uităm, bun, în încheiere, nu putem să uităm că suntem Europa. Uh, Sigur, avem multe probleme, dar lupta împotriva imigrației clandestine nu se poate face în spațiul Schengen, ci trebuie să avem o solidaritate și să se efectueze la frontierele europene. Cine a spus că e vorba doar de Franța și Italia acolo? Că dacă Franța vrea să retrimită un cetățean în Tunisia sau în Maroc, nu putea să o facă. E ca și cum noi am respinge o, o navă care vine din Malta uh, uh, și nu, nu o lăsăm să intre în Italia. Păi nu, nu așa se procedează. Trebuie să uh, funcționeze solidaritatea între state. Mulțumesc, domnul Clas. Mulțumesc, domnule președinte. trebuie să constat că comisia și uh, colegii se îngrijorează cu privire la acest achii privind libera circulație a persoanelor. Mi-e teamă că există și un al doilea aspect al Schengen pe care îl pierdem din vedere. Este vorba despre protecția frontierelor externe. Dacă unele state membre uh, nu vor și nu pot să-și controleze suficient frontierele externe, este normal să existe alte state membre care să se simtă obligate să reintroducă controle la frontierele interne, fiind confruntate cu un uh, mare aflux de migranți ilegali. Aceasta poate considera, poate constitui o amenințare care să justifice uh, reintroducerea unor controle la granițele interne interne. Comisia este obligată să facă o propunere pentru a schimba regulile și asta dovedește că uneori uh, principiile bune trebuie să lase locul realității de pe teren. Mai am o întrebare de adresat Comisiei. Este o întrebare pe care domnul uh, Bronz și pe care doamna Mathieu au uh, pus-o deja. Ce se întâmplă în realitate dacă un stat membru uh, introduce controle la frontierele interne timp de 5 zile. Și atunci uh, există procedura de comitologie pentru ca, me- ca măsura să poată fi prelungită. Însă trebuie să se aștepte șase săptămâni până când comisia face o evaluare și până când face propuneri. Asta poate dura chiar și trei luni. Ce se întâmplă dacă există o situație urgentă? Ce se întâmplă după cele cinci zile? ce se întâmplă între momentul respectiv și uh, venirea aprobării din partea Comisiei pentru a prelungi perioada respectivă. Vă rog, uh, domnul Romero Lopez, doamna Romero Lopez, încerc scuze. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Eu nu cred că Europa va putea să mențină această filozofie foarte multă vreme. Cei care vor să vină în Europa sunt o amenințare pentru Europa, nu putem spune acest lucru. Dar oricum ne confruntăm cu situații excepționale și acestea sunt cele despre care vorbim. Și uh, cred că vorbim des, și despre numere foarte mari de infractori uh, care uh, vor să intre în această fortăreață a Uniunii Europene. Dar vorbim chiar numai despre situații excepționale. și uh, au existat uh, situații as, astfel de situații excepționale provocate de războiul din Libia, de exemplu. Uh, deci există astfel de evenimente care conduc la reintroducerea unor controle la frontierele interne, însă nu putem spune că aceasta este o amenințare la adresa ordinii publice. E ca și cum am spune că atunci când cineva solicită ajutor din partea Uniunii Europene, acele persoane sunt uh, infractori sau uh, cooperează cu traficanții de ființe umane. Nu putem să permitem această filozofie și nu putem să um, permitem perpetuarea acestei filozofii, pentru că aceasta ar duce la eșecul uh, securității în Uniunea Europeană. Este vorba despre o, un eșec al mecanismului de securitate european în ansamblul său dacă se întâmplă aceste lucruri. Și asta pentru că timp de multă vreme Europa nu a avut o politică de azil. Uh, și până când uh, nu avem un astfel de dispozitiv ca să rezolvăm problemele legate de azil, atunci Europa va trebui să uh, continue să fie un fel de fortăreață și să își întărească controlele interne și externe. Sistemul uh, este, se bazează pe cooperarea cu țările de, de la frontieră din zona mediteraneană, însă este nevoie și de alte tipuri de relații. Iar mesajul că Uniunea Europeană este pentru democrație, mesajul pe care îl trimitem atunci când uh, spunem că vom crea mai multe controle la granițele interne, pentru că există anumite amenințări la um, adresa ordinii publice, ei bine, un astfel de mesaj ar fi complet ridicol și insultător nu are nimic de a face cu valorile europene. Și mie mi se pare că este o situație scandaloasă. Nu este o dezbatere cu privire la suveranitatea națională, ci o dezbatere cu privire la uh, infracționalitate și la um, atacuri teroriste, pentru că în astfel de cazuri acestea sunt considerate motive pentru care Europa își declansează mecanismele de securitate, dar nimeni nu ține cont de ce s-a întâmplat în zona mediteraneană. De aceea, această propunere a Comisiei nu ar fi fost necesară dacă statele membre, dacă ministerele competente din statele membre și-ar, și-ar fi făcut mai bine treaba în a gestiona această situație. Dacă acest lucru, dacă și-ar fi făcut treaba, noi nu am fi avut nevoie de acest dispozitiv despre care vorbim acum. Bun. Comisia a discutat aceste aspecte. Sugerez să ascultăm reacția doamnei Baic înainte de a da din nou cuvântul raportorului nostru, domnul Coelio. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac câteva observații și după aceea îi voi da cuvântul uh, colegului meu să vă detalieze uh, modul de funcționare al acestei proceduri uh, la nivelul Uniunii Europene. Și aș dori să mă refer și la intervențiile um, parlamentarilor cu privire la eventualele situații de urgență și la eventuala necesitate de a reinstitui controle la frontierele interne. Așa cum spuneam și înainte, aș vrea să subliniez că noi nu introducem noi temeiuri pentru reintroducerea controlelor la frontierele interne. Singurele motive la granițele interne sunt o amenințare amenințare gravă la securitatea publică sau la securitatea internă. Fluxurile migratorii, uh, influxurile masive de migranți nu sunt în sine motive pentru reintroducerea controarelor la frontieră. În articolul 23a, uh, am, uh, am precizat că tipul de evaluare pe care statele membre trebuie să le facă pentru a reintroduce aceste controle este o măsură necesară și proporțională. Deci nu trebuie doar să demonstreze o amenințare gravă la siguranță, ci trebuie să demonstreze și că este măsura potrivită care trebuie luată. Mai mulți parlamentari au spus că avem standarde duble pentru țările care uh, nu fac parte din Schengen și cele care fac parte din Schengen. Aceasta este o discuție pe care ați mai avut-o în această comisie. Însă, din punctul de vedere al comisiei, nu există nicio diferență. Achiul Schengen se aplică atât țărilor membre Schengen, cât și țărilor candidate care doresc să adere la spațiul Schengen. Apoi, un distins deputat uh, a vorbit despre liniile directoare la care se face referire în uh, comunicare, aspecte legate de documentele de călătorie și așa mai departe. Am avut o discuție înainte de pauza de vară uh, și am discutat despre modul în care aceste linii directoare pot susține implementarea acheului Schengen și vom continua aceste discuții cu statele membre, sperând să putem propune ceva până la sfârșitul acestui an. Înainte de a-i da cuvântul colegului meu, aș dori să subliniez că aici nu se pune pune problema suveranității statelor membre în raport cu Comisia. Comisia nu încearcă să um, înlocuiască decizia statelor membre cu privire la o eventuală amenințare la securitate. Din potrivă, statele membre sunt responsabile de siguranța cetățenilor lor. Totuși, introducerea controlelor la frontierele interne poate să nu fie o metodă adecvată. Însă noi nu uh, ne amestecăm în deciziile statelor membre de a institui controle și supraveghere polițienească. Acum îi voi da cuvântul colegului meu pentru a explica uh, cum uh, funcționează această procedură. Colega mea, Monica Moshammer. Doamna Moshammer, vreți să oferiți câteva clarificări suplimentare? Vă rog, pe scurt. Mulțumesc. Există două proceduri. Una este cea de examinare care s-ar aplica pentru cazurile în care se prevede reintroducerea controlelor la frontieră, summituri NATO, campionate de fotbal, etc. Aici, sigur, o asemenea măsură s-ar uh, supune procedurii uh, pe care de examinare și sigur și Parlamentul European ar fi uh, informat. Sigur, regulamentele în vigoare solicită acest lucru. Apoi comisia poate continua doar dacă există o majoritate calificată care îi permite. Dacă uh, majoritatea calificată uh, merge în sens contrar, atunci comisia nu poate adopta decizia respectivă. În legătură cu procedura de urgentă, comisia, după cele 5 zile, ar putea adopta o decizie Comisia în câteva ore. Nu e vorba de șase săptămâni. E vorba de un termen de câteva ore în care Comisia ar putea lua o decizie în legătură cu prelungirea sau nu a, acelui, acelei măsuri. Dacă Comisia nu este de acord, atunci uh, măsura nu se mai poate prelungi. Uh, Singur. Uh, au, au fost 26 de astfel de cazuri, le-am analizat în detaliu, s-au aplicat cele 5 zile, în cazuri în care e nevoie de acțiune imediată, dar în niciunul dintre aceste cazuri nu s-a încălcat termenul de 5 zile motiv pentru, motiv, acesta a fost motivul pentru care Comisia a propus de altfel cele 5 zile, că e un termen adecvat, apoi poate fi și prelungit dacă este cazul. Mulțumesc! Mulțumesc acum domnul Coeliu, raportorul, are din nou cuvântul. Let me be clear. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fiu foarte clar. Propunerile Comisiei merg pe calea cea bună și mulțumesc Comisiei pentru inițiativa acestea, dar sigur trebuie să mai lucrăm la niște detalii. Vreau să subliniez aici ce au spus de altfel și alți colegi a mei legătură cu duble standarde. Mulțumesc Comisiei pentru spusele sale, dar cred că ar trebui să fie uh, specificat mai clar în documente că noi nu vom accepta standarde duble. deci să fie o regulă pentru statele care nu sunt membre Schengen și alta pentru cele care sunt membre Schengen. Acum dați-mi voie să mă întorc puțin în timp, ca să spun așa. Deci ce încercăm noi să facem aici? Noi încercăm să avem un sistem de evaluare funcțional pentru că, iată, au spus aici, au spus aici mai mulți vorbitori și cred eu pe drept cuvânt că un control pe picior de egalitate, pares, nu a funcționat, pentru că fiecare stat membru face târguiel ca să nu fie obligat să respecte regulile 100%. Deci avem nevoie de un sistem comunitar cu implicarea Comisiei Europene și a agenții, agențiilor noastre, cum ar fi Frontex, și cu toți cei calificați pentru că acest sistem să funcționeze. Dar dacă dorim într-adevăr ca sistemul să fie funcțional, trebuie să răspundem întrebării următoare. Ce vom face atunci când vom fi confruntați cu o problemă apărută într-unul din statele membre? Că la momentul actual, dacă am avea o evaluare a problemelor grave evite la controlul la frontierele externe, nu s-ar întâmpla nimic. Nu avem niciun instrument la dispoziție pentru a forța statul membru respectiv să reacționeze. Deci noi trebuie să găsim un sistem care să ne permită că acel stat membru, dacă primesc o informație care noi spunem că, în care să ne spună că controlele la frontieră nu funcționează, atunci problema să fie rezolvată. Și repet că prima reacție ar trebui să fie o abordare pedagogică, ca să spun așa, și anume Comisia Europeană, Frontex, Uniunea Europeană să ajute statul membru respectiv să rezolve problema. Dar trebuie să ne gândim că dacă nu funcționează lucrurile, dacă problema nu este soluționată, avem o problemă de securitate nu doar în statul membru respectiv, ci în toate statele Schengen. Pentru că un de efect, în controlele la frontieră, o problemă apărută într-unul din state, e o problemă generală pentru toate statele Schengen. De aceea, trebuie să fim foarte clari în legătură cu această nevoie de a reintroduce controlele la frontieră. Și după cum a spus domnul Enciu foarte bine, ar trebui să fie vorba de măsuri cu caracter temporar și excepțional, limitate la timpul necesar rezolvării problemelor. Și sunt de acord, de asemenea, cu domnul Enciu când spune că are îndoieli în legătură cu metoda comitologiei. Nu știu dacă e cea mai bună, uh, cel mai bun mod de a lua o decizie în acest uh, domeniu. Domnule președinte, cred eu că problema noastră va fi uh, chestiunea la care s-a referit domnul Busutil, care a spus s-a întrebat, în fine, cum vom face noi, Uniunea Europeană, ca să funcționăm împreună în rezolvarea problemei de securitate apărută într-unul din statele membre. Și cred că asta e problema și cred că ar trebui să ne gândim foarte serios la o rezolvare și la o, un astfel de caz. Aș avea de spus uh, și eu trei lucruri pe această temă. În primul rând, nu știu dacă ar trebui să facem așa ceva. Asta înseamnă dacă, ar, dacă am accepta ca comunitatea europeană să rezolve problema într-un stat membru. Cum a spus pe drept cuvânt Comisia, competența pentru ordinea internă e o competență a fiecărui stat membru. Deci se rezolvă la nivel național. În al doilea rând, la momentul actual, fiecare stat membru are dreptul să reintroducă controlele la frontieră pentru 30 de zile cu uh, posibilitatea de a prelungi acest termen de câte ori doresc. Oare e rezonabil să ne gândim că Consiliul va accepta reducerea acestui termen la 5 zile și pentru prelungirea acestor 5 zile să se poate face doar cu uh, permisul, permisiunea comisiei? Dumneavoastră credeți că Consiliul va accepta așa ceva? Și apoi în legătură cu evaluarea Schengen, eu cred că ar trebui să avem o abordare comunitară, dar consider că trebuie să găsim o soluție care să fie adoptată atât la Parlamentul European cât și la Consiliu. Dacă cerem prea mult, există riscul să nu avem câștig de cauză pe niciun front. Putem pierde o, altă, o nouă adoptare comunitară de care avem nevoie pentru a consolida zona Schengen. Dar să nu avem soluții, să nu venim cu soluții prea drastice. Cineva s-a referit la Norvegia, la ce a întâmplat în Norvegia. Sigur, este un exemplu foarte bun. reintroduce the border controls for two days. Guvernul norvegian a reintrodus uh, controlele la frontieră timp, pentru timp, pe, timp de 48 de ore, dacă mi amintesc eu bine, pentru că nu știau exact ce se întâmpla. Nu știau dacă era vorba de uh, un făptaș, uh, de un singur făptaș sau de o întreagă rețea. Deci ei au decis uh, să închidă frontierele și toată lumea a fost de acord. Și după două zile și-au dat seama că era vorba de un singur om, l-au capturat și au uh, eliminat controlele la frontieră. Dar ce s-ar fi întâmplat dacă autoritățile n-ar fi putut prinde făptașul în uh, acel interval de 48 de ore sau dacă n-ar fi putut să adune toate informațiile ca să-și dea seama că nu era vorba de o rețea, ci de un singur făptaș. Deci dacă ar fi nevoie de o săptămână, două, trei, o lună, pentru, acel, pentru a reintroduce cântoare la frontieră. E bine, cu acest sistem propus de Comisia Europeană, într-un asemenea caz, ea trebuie să ceară permisul uh, Comisiei Europene pentru a prelungi termenul și dacă decizia ar fi luată de Consiliu, ce s-a întâmplat? Pentru că Norvegia nu e un membru al uh, Uniunii Europene, deci ei nu ar putea să aibă, să ia o decizie în legătură cu propriile lor frontiere, propriile lor granițe. Deci vorbim de situații diferite pe care trebuie să le examinăm foarte serios. Domnule președinte, aici spun, să spunem lucrurile pe nume, avem nevoie de o abordare comunitară în legătură cu acest sistem și avem nevoie de un sistem cu o evaluare serioasă și neutră în legătură cu situația din fiecare stat membru, un sistem care, în care instituțiile europene și mai ales Comisia Europeană cu susținerea Frontex, uh, și al Parlamentului să poată obliga un stat membru să respecte regulile Schengen, dar trebuie să adoptăm uh, în comun această soluție, deci trebuie să găsim echilibrul corect. Eu sper că aici, la Comisia Libe și la Parlament și în colaborare cu Consiliul, vom avea succes de cauză. Mulțumesc, mulțumesc domnule Coelho. Din păcate, ca de obicei, suntem în întârziere. Uh, am văzut că unii nu sunt de acord în legătură cu raționamentul domnului Coelho. Am văzut că doamna Boscurt a ridicat mâna să ceară cuvântul, dar, sigur, raportorul are ultimul cuvânt. Deci dacă doriți al clarificări ulterioare, v-aș da 30, la, 30 de secunde ca domnul Coeliu să vă răspundă, dar nu mai mult. Dar văd că doriți să adresați o întrebare direct domnului Coeliu. Da, bă, scurt, nu, nu doream să adresez nicio întrebare domnului Coeliu. N-am primit un răspuns întrebării mele adresată comisiei. Asta am vrut să spun. Președintele, bine, atunci aș sugera să utilizați procedurile scrise și să vi se răspundă în scris. Da, sigur. E posibil, dar atunci de ce mai stau azi aici așteptând să mi se răspundă? Vă atunci ce rost mai are să vin aici? Da, bine, atunci, spune președintele, atunci poate doriți să respectați întrebarea pe care ați adresat-o comisiei și comisia pe scurt să vă răspund, dacă e, e posibil. Da, vă scurt. Da, dacă îmi permiteți, voi uh, continua în uh, olandeză. Era vorba de, nu, în engleză, era vorba de modificările din 2006. Eu urmez dosarul încă de atunci și mă întrebam pentru că există propuneri noi, dacă vor exista modificări și în propunerile pentru codul de frontiere din 2006 Schengen, că vor exista modificări. Și m-am mai referit și la uh, schimbări de natură tehnică, dar dacă s-a modificat uh, fondul, poate s-a modificat fondul și pentru frontiere și am mai pus o întrebare în legătură cu modul în care Comisia se va asigura că statele membre vor nu vor utiliza scuze ca să nu facă tot, tot ce li s-ar cere în legătură cu controlele la frontieră, pentru că totdeauna există posibilitatea de a reintroduce aceste controle la frontieră. Mulțumesc. Acum un răspuns foarte concis, vă rog, doamna Holmeier sau doamna Moshammer din partea Comisiei. Da, mulțumesc. Deci nu există o suprapunere între comis, eh, propunerea comisiei din martie 2000 și cea din 2011. Era vorba de amendamente tehnice, aici avem amendamente politice. Singura suprapunere posibilă ar fi misiunea comisiei dar noi am adaptat uh, lucrurile tratatului de la Lisabona, e vorba de acte delegate pe care le-am introdus pentru documentul din 2011, deci uh, în afară de asta e vorba de probleme de procedură și nu există nicio suprapunere. Acum, în legătură cu întrebarea noastră cu Comisia, ca să se, care să se poată asigura că statele mem- membre fac totul ca să asigure controlul la frontieră, păi statele membre sunt uh, obligate să-și controleze frontierele și au tot ajutorul financiar și tehnic pentru a o face. Reintroducerea controlului la frontieră e permisă doar în cazuri cu adevărat excepționale. Mulțumesc. Thank you, Mrs. Mosshammer. Vă mulțumim, uh, doamna Mosshammer, uh, de la comisie, pentru că ne-ați mulțumit și pentru că ne-ați lămurit și că uh, Ați fost scurtă. Acum uh, trecem la următorul punct. Uh, domnul Cashman ne va vorbi despre accesul public la documente. Vă aduceți aminte, poate că am avut o comisie, o propunere a comisiei în 2008, apoi amendament adoptat în 2009 și apoi a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona și apoi o a doua versiune a proiectului de raport um, um, va fi redactată de raportorul nostru, domnul Cashman, care ne va prezenta um, Uh, poziția sa în această chestiune și vom face și un anunț privind uh, modificările care vor fi înaintate. Termenul limită este 10 octombrie, adică foarte curând. Iar votul se va desfășura în noiembrie. Domnule Cashman, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pot să vă întreb cât timp avem la dispoziție? În mod normal, o jumătate de oră, însă... Dar nu este ultimul punct pe ordinea noastră de zi, de zi înainte de întâlnirea coordonatorilor, așa că cu cât uh, veți fi mai scurt, cu atât mai bine. Atunci voi fi la fel de scurt ca și uh, răspunsul dumneavoastră. Într-adevăr, chestiunea uh, deja se desfășoară din 2000 8. Între timp, a, votul s-a desfășurat și în plenară, s-a întârziat la prima, în prima lectură, după care a fost uh, transmis înapoi în um, Comisiei Libe um, și pe chestiuni legislative care uneori sunt uh, problematice. De atunci nu, Comisia n-a făcut nimic și foarte puțin s-au făcut în interiorul Consiliului. Comisia nu a înaintat o propunere modificată uh, Însă, cred că în mai, anul acesta oricum, Comisia a înaintat o a doua propunere și de atunci, în urma discuțiilor din cadrul grupurilor politice, majoritatea grupurilor a hotărât că vom lansa, vom, co, vom uh, combina cele două propuneri. De fapt, a doua va fi integrată în prima și uh, vom uh, realiza un nou raport, ceea ce am, am făcut eu. Între timp, comisarul Sefcovici a scris conferinței președinților și eu am fost trecut în CC, din fericire. Uh, și a înaintat anumite îngrijorări uh, referitoare la modificarea reglementării 1049 și um, privind faptul că a doua propunere a fost inclusă în prima. El considera că trebuia să facem, uh, să amendăm doar așa numita propunere Lisabona, cea de-a doua și um, formularea finală să fie făcută mai târziu. Comisia a hotărât că acest lucru nu ar fi uh, corespunzător și uh, uh, nu ne-am putea justifica. Cum să le explicăm uh, uh, cetățenilor că am renunțat la singura ocazie de modificare a regulamentului 1049 ceea ce, privind uh, uh, rezoluțiile parlamentare care datează din 2006 uh, și în conformitate cu raportul Savertini care a fost, Sargentini, care a fost uh, adoptat uh, cu majoritatea anul acesta. Dar am ridicat uh, um, o chestiune uh, referitoare la articolul 15 sub paragraful 3 din Tratatul de la Lisabona, care um, Comisia consideră că este uh, esențial să fie citat în regulament pentru a se ajunge la eficiență în ceea ce privește crearea organismelor de către um, instituțiile europene, Banca Centrală Europeană, Curtea Europeană de Justiție, Frontex și așa mai departe. Am um, căutat astfel o, um, un aviz juridic din partea Consiliului și, pe scurt, ei uh, ne-au adresat un răspuns uh, clar uh, prin care ne se confirma că articolul 15.3.3 um, și 4 acordă direct, uh, uh, faptul, uh, stipulează clar că instituțiile, agențiile trebuie să se conformeze reglementărilor privind accesul public la documente. De asemenea, foarte important, în um, 4.4, articolul 4.4, privind regulamentul de procedură, în care se spune că atunci când două alte propuneri din partea Comisiei și uh, ale uh, statelor membre sunt înaintate simultan Parlamentului într-o perioadă scurtă de timp, Parlamentul ar trebui să le trateze într-un singur raport. Și um, Comisia uh, responsabilă va spune în ce text uh, și-a menționat uh, amendamentele și se va referi la orice alt uh, uh test în care se face referire la rezoluție. Iată care este uh, istoricul și acum o să v-am prezentat care au fost pozițiile exprimate acum. Um, vă prezint uh, poziția celor 53 de membri uh, Cred că sunt uh, disponibile toate versiunile lingvistice în ceea ce privește promisiunea pe care am făcut-o uh, privind uh, raportul sargentini House că voi încerca să um, um, copiez ceea ce am votat acolo, sunt îngâtat să vă spun că am făcut o corelare între cele două um, um, poziții și cele 53 de amendamente uh, pe care le-am înaintat uh, Uh, um, și care implementează direct um, uh, recomandările din raportul Sargentini. Mă voi opri aici, dar aș vrea să spun că majoritatea, uh, aș vrea să mulțumesc majorității grupurilor politice care m-au susținut în abordarea asta. Știu că PP-ul a avut o reuniune a raportorilor alternativ și știu că ei um, se preocupați de faptul că am putea să mergem prea departe, însă sunt încântat să vă spun că acest lucru a fost foarte bine primit acest raport Sargentini și uh, în uh, jurisprudență și în rezoluțiile adoptate de Parlament. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, domnule Cheașun, pentru această prezentare foarte bine țintită și rapidă dar înainte să uh, o auzim pe doamna raportor alternativ, doamna Somor, aș vrea să-i dau um, cuvântul reprezentanților, um, să dau cuvântul reprezentanților Comisiei sau al Parlamentului. Um, da, de, din partea Comisiei. Thank you. Uh, just very briefly, the Commission... Uh... Da, uh, Comisia are o părere diferită față de ce a spus adevărul în ceea ce privește articolul 15. Comisia uh, propunerii intenționează să implementeze articolul 3, uh, uh, făcând amendamentele corespunzătoare tratatului de la Lisabona, lăsând celelalte amendamente deschise pe partea propunerii din 2008. Aceasta este poziția Comisiei. Noi putem să implementăm uh, uh, imediat uh, cerințele minime ale tratatului, extinzând uh, area de uh, aplicare, iar celelalte vor fi discutate ulterior. Uh, vicepreședinte a spus că aceste lucruri uh, se bazează pe raportul uh, Sargentini. N-aș vrea să să comentez asupra conținutului amendamentelor pentru moment. Comentare din partea președinției? Nu dorește președinția să vorbească? Nu. Atunci um, dau cuvântul uh, participanților. Uh, doamna raportor din umbră, doamna Sommer. În primul rând, aș dori să, să spun că în uh, expunerea de motive uh, majoritatea grupurilor au uh, acceptat ca a doua um, propunere a comisiei să fie integrată în prima. Dar, de fapt, grupul meu a afirmat dintotdeauna că prioritatea noastră era aceea de a pune în aplic, aplicare uh, în mod armonios uh, acest regulament și uh, deciziile, hotărârile Curtei de Justiție. De fapt, noi vreau să începem cu a doua propunere și prima putea eventual să fie discutată mai târziu. Așa că aș fi de părere mai degrabă, aș fi de acord mai degrabă cu Comisia AFCO, care declară că cele două propuneri ale Comisiei uh, sunt, reprezintă două proceduri legislative paralele și există și un aviz uh, juridic al uh, serviciului juridic și uh, eu aș fi uh, reținut uh, în ceea ce privește uh, judecata de valoare a juriștilor. Știți, în Germania se spune întotdeauna că uh, doi uh, juriști au cel puțin cinci păreri. Uh, Așa că a trebuit să luăm lucrurile într-o manieră mai uh, reținută, mai prudentă. Și sunt de acord cu domnul Setcăviș spun, spunând că raportul uh, Cashman abordează o, uh, se o serie de chestiuni care nu au legătură cu accesul public la documentele uh, instituțiilor. Cred că există niște confuzii aici se tratează acordurile instituționale, statutul mediatorilor. Nu putem să includem totul în acest nou regulament. Apoi, uh, uh, având în vedere problemele legate de concurență de, uh, și de protecția datelor întreprinderilor private, este, sunt subiecte asupra cărora trebuie să fim uh, prudenți. E vorba de drepturi de uh, proprietate intelectuală. Trebuie să vedem ce putem uh, face public în viitor. Și au fost uh, uh, o serie de, de cereri uh, în, uh, la comisie, dosarele sunt foarte um, voluminoase, e vorba de mii de pagini, uh, dar nu e vorba doar de cantitatea textelor, cât și de conținutul acestora și cred că ar trebui să creăm poate norme speciale în afara cadrului acestui regulament care să se referă la chestiuni legate de transparență și de concurență. Uh, În raport uh, există o serie de, de aspecte excelente, nu pun acest lucru la îndoială, însă uh, Cred că în acest raport, uh, în acest ultim raport, um, formulează lucrurile într-o manieră mai modestă decât anteriorul și raportorul nu ar trebui să fie șocat de criticile pe care le aduc, pentru că le-am făcut deja um, și înainte. Uh, definițiile sunt uh, mereu cumva neclare ce sunt aceste documente. Definițiile uh, nu știu ce să spun, rămân în continuare destul de neclare. Se face referire la un singur portal pentru accesul la documente, iar acest lucru este greu uh, de uh, realizat, ca să nu spun mai mult. Raportul nu a schimbat uh, mare lucru și mi se pare că uh, prin acest uh, uh, al doilea raport, cu acest al doilea raport, Consiliul a negociat într-o manieră prea laxă în ceea ce privește uh, problema juridică. Aceasta este în continuare valabilă. Am uh, am văzut că în raportul PP că se poate ajunge la compromis. Am văzut de asemenea că trebuie să încercăm uh, o transparență cât mai mare pentru um, public, dar uh, nu poate să fie vorba de un acces nelimitat, pentru că apare mereu problema uh, confuziei între uh, diferite instrumente juridice, dar uh, ce consider a fi mai important este, sunt hotărârile în curții de justiție pe care trebuie să le aplicăm. Și asta în uh, modificarea regulamentului 1049 la propunerea comisiei. Cred că ar trebui să urmăm propunerile uh, Uh, de, Comisiei Constituționale și să uh, tratăm în primul rând cea de-a doua propunere a Comisiei și să nu insistăm prea mult să fie tratată în același timp cu uh, propunerea din 2008 este vorba de decizii care trebuie luate la, în, cu majoritate de voturi și uh, mă tem că vor ajunge înapoi în plenară și nu o să rezolvăm nimic. Putem să începem acum um, dezbaterea. Voi încerca să fiu foarte succintă, deși cred că acest subiect trebuie să fie discutat pe îndelete în uh, Parlamentul nostru. Salut raportul domnului Cashman și îi împărtășesc ambițiile și obiectivele și aș dori să-l asigur pe dumnealui și pe dumneavoastră că ALDE poate susține majoritatea propunerilor făcute de raportor întrebarea pe care trebuie să ne punem cu toții este cine uh, este proprietarul acestui document? Parlamentul European, politicienii în general sau poate că funcționarea, funcționarii publici din dispozitivul Uniunii Europene sau poate că cetățenii care sunt proprietarii de drept ai documentului pentru că ei sunt afectați de toate aceste documente legislative. După părerea mea, cred că trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a crește transparența transparența și uh, voi uh, colabora bucuroasă cu domnul Cashman pentru a face câțiva pași înainte în acest proces. Aș vrea acum să mă concentrez asupra unui aspect și anume acela al curților din Luxemburg care în primii ani ai acestui regulament au avut uh, practici foarte transparente. Însă, în ultimii câțiva ani, se pare că transparența merge în direcția greșită și aceasta este o evoluție îngrijorătoare. Curțile permit comisiei să facă o prezumție generală atunci când au de mm, prelucrat o cerere de acces la documente și în majoritatea cazurilor aceasta înseamnă că de îndată ce un document uh, Uh, este încadrat într-o anumită categorie de documente, instituțiile pot presupune că acel document poate fi păstrat secret. Și acest lucru este în totală contradicție cu uh, regulamentul din 2001. De aceea salut amendamentul domnului Cashman care propune ștergerea amendamentului Comisiei cum că anumite categorii de documente trebuie să fie în afara sferei de aplicare a regulamentului Parlamentului. Cred că ar trebui să mergem și mai departe și ar trebui să instituim obligativitatea instituțiilor de a trata fiecare cerere în mod individual. Mulțumesc foarte mult pentru atenție și cred că mă voi opri aici, dar vom ține legătura. Sigur, suntem de acord că este un subiect care merită să fie dezbătut și chiar este dezbătut dezbătut uh, la nesfârșit. Nu este prima dată când discutăm uh, acest document. A existat și o decizie a Curții Europene de Justiție și un raport al legislaturii precedente cu privire la raportul Sargentini și de aceea avem această a doua versiune a raportului Cashman. Deci uh, problema va fi discutată și în continuare. Domnul De Jong. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să pun, spun lucrurilor pe nume. Și eu sunt raportor din umbră pentru grupul meu. Nu doar doamna Sommer este raportor din umbră. Îmi cer scuze, domnule De Jong, spune domnul președinte. Pe fond, nu prea înțeleg. Pentru că am tot discutat despre acest lucru. Fiecare eurobarometru a arătat că publicul general uh, întoarce tot mai mult spatele Uniunii Europene și cred că este păcat pentru că uh, sunt foarte multe lucruri uh, la nivel european care merită interesul cetățenilor noștri. Apoi există cetățeni sau grupuri care sunt interesate să afle mai multe. Iar aceștia sunt cei care întreprind inițiativa uh, de a aborda Bruxelul. Deci oamenii chiar depun eforturi să ceară informații, iar Uniunea Europeană spune nu puteți avea acces la informații pentru că sunt secrete. Ei bine, aceasta este problema de bază cu care ne confruntăm și de aceea sunt perfect de acord cu Michael Cashman, care spune că este un subiect extrem de important dacă vrem ca Uniunea Europeană să aibă un sens. Trebuie să fim cât mai deschiși și transparenți cu putență. Și aici intervine și comentariul doamnei Sommer. Uneori definițiile sunt prea complicate sau prea vagi, dar cred că Michael merge în direcția opusă, în sensul că unii dintre termenii utilizați dau naștere unor interpretări care pot să blocheze accesul cetățenilor la informații. Deci cred că trebuie să reanalizăm acești termeni și poate că ar trebui să facem uh, amendamente. În general însă susținem acest raport. Aș dori să mai fac două alte comentarii pe care le-am menționat și anterior când am discutat acest uh, raport cu alte ocazii. Pe mine mă îngrijorează puțin costurile pentru cetățeni și cred că ar trebui să analizăm în mod critic și acest aspect. Apoi, uh, faptul că cererile de informații trebuie să fie foarte precise uh, nu este tocmai bun pentru că chiar dacă nu știi care este numărul documentului, chiar dacă nu știi care, dacă documentul el există, tu, ca cetățean, trebuie să poți uh, avea acces la informații. Însă, în general, și repet, mă mulțumește foarte mult activitatea raportorului nostru și îi doresc uh, mult succes și multă putere de muncă în următoarele săptămâni. Acum, doamna Alfano, înțeleg că și dumnea ei este mm, raportor din umbră din partea ALDE. Um, o ringraziare. Mulțumesc, domnule președinte, doresc și eu să-i mulțumesc, domnule Cashman, pentru angajamentul său, pentru mai multă transparență și un mai bun acces la documente pentru cetățeni. Cred că dacă noi reușim să punem cetățenii într-o poziție uh, de a ști exact ce discutăm noi aici, ce lege adoptăm, ce dezbatem noi, aducem mai multă democrație, că dacă nu vom face acest lucru, riscăm să pierdem și mai mult atașamentul cetățenilor față de noi, că valul antipolitic e din ce în ce mai mare. Știm ce s-a întâmplat, care este afluența, prezența la vot uh, la uh, ultimele alegeri. Eu susțin complet abordarea, că trebuie să ne pronunțăm în același timp în legătură cu cele două propuneri ale Comisiei și transparența e fundamentală, inclusiv pentru lupta împotriva corupției. Eu personal sunt raportare pentru raportul privitor la crimă organizată în Europa, adoptat săptămâna trecută la Strasbourg, în Comisia de Resort, și sunt uh, multe amendamente dedicate tocmai luptei împotriva corupției. Eu voi depune amendamente ca să dovedești mai ales ca să ne asigurăm de trasabilitatea de plină a utilizării fondurilor europene și eu cred că transparența și accesul la documente din partea cetățenilor e un mod foarte bun de a demonstra că opinia interesul public poate fi uh, administrat în interesul cetățenilor. Michael știe deja că se poate bucura poate fi liniștit că grupul ALDE îl va susține pe deplin. Mulțumesc acum doamna Interfeld și apoi din nou raportorul domnul Cashman. Da, aș dori să fac două comentarii, domnule președinte. În primul rând, doamna Sommer spunea că nu ar trebui să existe acces nelimitat la documente. Cred că nimeni nu a propus acest lucru. Însă știm din practică faptul că guvernele abuzează de regulile de confidențialitate, nu pentru a proteja interese vitale, ci pentru a masca, pentru a acoperi anumite lucruri pe care nu ar fi trebuit să le facă. Am văzut asta, de exemplu, în uh, cazul uh, extădărilor uh, CIA sau să ne uităm la ce s-a întâmplat cu Wikileaks unele lucruri care au fost declarate confidențiale, poate că au fost declarate confidențiale din motive foarte bune, dar altele uh, aveau ca scop doar uh, mascarea anumitor ilegalități comise de guvern. Și în al doilea rând aș vrea să vă dau un exemplu foarte concret care are legătură cu următorul punct de pe ordinea de zi și anume propunerea de uh, privind programul de urmărire a finanțării terorismului sau SWIFT altfel spus. Știți că am încheiat un acord cu americanii cu privire la transferul datelor bancare. Înainte de începerea negocierilor, Departamentul uh, juridic al Consiliului a emis un aviz juridic cu privire la adecvarea demarării acestor negocieri sau oportunitatea demarărilor. Uh, am fost uh, înștiințată că acest document există și eu am uh, solicitat publicarea acestui raport pentru că am considerat că este foarte relevant pentru um, acord. Nu am primit acces la documente, chiar dacă mi s-a promis că vor fi publicate. Și până la urmă am ajuns în instanță, iar cazul este acum înaintea uh, Curții Europene de Justiție. Argumentele inițiale ale Consiliului au fost că nu pot să publice aceste documente pentru pentru că ar perturba în mod nejustificat negocierile în curs cu Statele Unite și relațiile cu Statele Unite și atunci uh, nu pot fi dezvăluite. Acesta este un argument, nu cred că este unul valabil, dar totuși. Uh, în mod interesant, uh, luna trecută, când a avut loc o audiere în acest caz, Consiliul a venit cu o nouă justificare și a spus Acum nu putem să dezvăluim informațiile pentru că nu există o propunere pentru un uh, program european privind uh, finan- urmărirea finanțării terorismului, TFTP. Și atunci trebuie să fie secret. Într-o democrație aș spune că dacă ar exista informații care sunt relevante pentru o dezbatere privind o dezbatere legislativă, acestea nu ar trebui să fie confidențiale, din potriva ar trebui să fie publice, pentru că cetățenii au dreptul să știe. Și noi cum putem ca Parlament European să discutăm o propunere a Comisiei dacă informațiile relevante ne sunt ascunse în mod deliberat? Așa funcționează și așa sunt utilizate regulile de confidențialitate și vreau să-i spun acest lucru doamnei Sam, Sommer și cred că acesta este un abuz uh, al regulilor. Și acum îi dau cuvântul domnului Cashman care este raportor. Mulțumesc foarte mult! Îmi cer scuze, trebuia să evidențiez un lucru pentru că doamna Sommer s-a referit uh, la domnul vicepreședinte Sefcovici ea este de acord cu dumnealui că amendamentele pe care le folosesc în raportul meu merg mai departe. În scrisoarea sa din 26 septembrie, domnul Sefcovici uh, se referă la raportul meu anterior care a fost actualizat ulterior. Deci majoritatea amendamentelor la care se referă dumnealui sunt acum redundante și s-ar fi putut referi la raportul meu care este disponibil public pe internet încă de la 1 septembrie. Trebuie de asemenea să subliniez uh, în legătură cu așa numita lisabonizare nu a existat nicio sentință a Curții Europene de Justiție pe această temă nici măcar una. Și uh, se spune că trebuie să facem acest lucru pentru a ne conforma sentinței, iar acest lucru este incorrect. Sunt uh, de acord uh, în totalitate cu doamna Sommer cu privire la avizele juridice. Eu nu sunt avocat, dar când am un aviz juridic, îl iau în considerare, îl accept sau îl resping și aleg cursul politic. Și exact asta fac eu aici. În mod interesant, uh, serviciul nostru juridic este de acord cu poziția mea, dar eu eram pregătit la nivel politic să iau această decizie fără să știu dacă serviciul juridic mă va susține sau nu. Până la urmă este vorba de politică, este vorba despre uh, consolidarea unui drept în conformitate cu jurisprudența Curții Europene de Justiție și în conformitate cu moțiunile, cu propunerile de rezoluție care au fost adoptate în număr covârșit copleșitor de uh, Parlamentul nostru. Iar acum trebuie să punem aceste amendamente în regulament. Și așa cum spunea doamna Wikstrom și doamna Alfano, uh, cred că trebuie să profităm de acest moment mai mult ca oricând pentru a le explica cetățenilor ce facem și de ce. Și încă o dată aș dori să mă adresez doamnei Sommer și domnului De Jong. Poate că am avut uh, o abordare oarecum neclară pe aloguri, însă sunt dispus să colaborez cu dumneavoastră pentru a atinge, pentru a obține această claritate. Știu că vor exista anumite divergențe, dar haideți să ne punem de acord asupra îmbunătăților pe care le putem aduce la ce v-am prezentat eu. Doamna Sommer, nu am spus la început că toate partidele politice și nu am spus toate partidele politice, am spus majoritatea. Și dumneavoastră, în numele PPE, ați, uh, v-ați departajat oarecum de abordarea mea. Însă, mm, uh, aș vrea să, ca lucrurile să fie clare. Acum, dacă forțez Consiliul să negocieze, foarte bine, cineva trebuie să o facă și pe asta, pentru că până acum nu au reușit să negocieze. Și apoi se vorbea despre prezumția sec secretismului. Nu cred că putem să acceptăm acest lucru. Nu putem să acceptăm anumite categorii de documente. Trebuie să aplicăm regulamentul și articolul 4 iar documentul trebuie să fie luat în considerare în întregul context al aplicării sale. Dacă documentul nu poate fi făcut public din cauza anumitor excepții, sau din cauza interesului public uh, superior, atunci trebuie să explicăm acest lucru. Și de aceea nu trebuie să existe această prezumție a secretului. Denis, așa cum spuneam, uh, sunt dispus să lucrăm la problema definițiilor dar dacă avem un singur portal uh, în care să putem introduce acest acces la documente, atunci ar fi foarte bine. Dacă am avea un registru care să le permită cetățenilor să navigheze și să caute informații ar fi foarte bine. Noi nu vrem să le aruncăm informații cetățenilor. Noi vrem ca cetățenii, ONG-urile, societatea civilă să aibă acces la informații. Sunt de acord cu Sofie și cu, și cu și o înțeleg uh, în ceea ce privește experiența sa cu accesul la documente și la acele acorduri, acces care uneori ne este refuzat. Acum uh, trebuie să vă spun că în 2001, dacă Parlamentul nu ar fi introdus în regulamentul inițial necesitatea unui acord interinstituțional privind accesul Parlamentului la documente, probabil că acel acord interinstituțional nu ar fi fost adoptat niciodată. Și aș dori să mă adresez și Comisiei. Am lucrat cu Mark Mays foarte mulți ani și îl respect foarte mult și îmi este foarte drag, dar îmi amintesc că în această comisie, la amendamentele anterioare, când am introdus referințe la tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 15 și altele, ni s-a spus că aceste amendamente nu sunt necesare și că toată problema Lisabonei va fi um, abordată ca un fel de compendium, dar nu mai mi-aduc aminte exact uh, formularea. Dacă această lisabonizare a fost atât de importantă, de ce a așteptat Comisia 18 luni să facă această propunere? Era clar că Parlamentul uh, va forța Consiliul să negocieze. Aș dori să-i reamintesc Consiliului și altor parlamentari că suntem aleși direct să facem acest lucru în baza procedurii de co-legiferare. Și uh, Parlamentul este ignorat uh, sau uh, este tratat după bunul plac al um, celor 27 de state membre. Dar nu cred că așa ar trebui să stea lucrurile. Noi avem puterea de colegiferare, trebuie să colegiferăm și să nu autolegiferăm. Eu uh, sunt foarte pasional și asta cred că uh, sângele meu mediteranean îmi uh, curge în vine. Mulțumesc foarte mult, domnule Cashman. Suntem în mare întârziere. Doamna Sommer, vă rog foarte pe scurt, pentru că îl avem și pe domnul Pribe în sală și mai avem un subiect până la întâlnirea coordonatorilor. Văd că ne tot lungim și după aceea toată lumea se plânge că mm, nu respectăm timpul. Așa că vă rog foarte repede. Kurz, also ich möchte äh, mal unterstreichen. Es geht ja nicht hier da-, da, foarte succint doresc să subliniez din nou că nu e vorba de a văduvi opinia publică de accesul la documente. În Uniunea Europeană avem democrații parlamentare. Noi suntem aleși direct și democratic și documentele elaborate de noi sunt publice. Și, sigur, există și transmisiile directe pe internet, inclusiv uh, reuniunea noastră de astăzi este transmisă direct pe internet și nu știu care alt uh, parlament este mai transparent uh, decât noi. Cum spunea o colegă de la ALDE, putem lupta inclusiv împotriva corupției prin mai multă transparență. Și eu, sigur, mă opun corupției. Uh, Putem da exemplu registrelor de lobbyști care, pot, care trebuie făcute publice. Eu, pe pagina mea de internet, fac publice totdeauna informațiile în legătură cu lobbyștii cu care intru în contact și sper că toată lumea face acest lucru. Ca să nu există niciun fel de suspiciune din partea legătorilor, de asemenea. Apoi, uh, nu, trebuie să, nu putem să ne reproșăm nouă înșine că există lucruri ascunse opinie publice, pentru că există proceduri care nu pot fi făcute publice 100%. Apoi uh, există și lucruri care trebuie lăsate la latitudinea statelor membre în ceea ce privește accesul la documente. Uh, Bine, nu mă refer la o situație în care statul membru trebuie să aibă obligația de a publica totul dacă acționează în calitate de membru al Consiliului. Da, sigur că se pot, pot fi făcute mai multe. Putem și trebuie să cerem mai multă transparență și ne cere însuși tratatul de la Lisabona, dar nu trebuie să ne facem reproșuri reciproce că suntem mai netransparenți decât alții. Mulțumesc, doamnă Somă, spune președinte. Haideți să vă rog să nu redeschidem dezbaterea. Or, da, sigur, domnul Cashman are un drept la replică, dar pe scurt, vă rog. Da, domnul Cashman. E clar că, de principiu, raportorul are ultimul cuvânt. Sunt de acord cu majoritatea celor spuse de doamna Sommer. Poate și-a uh, comunicat și punct de vedere altor raportori. Cu acest punct de vedere nu pot fi de acord, dar mă întorc că e dreptul nostru să ne utilizăm toate puterile din punct de vedere politic și constituțional ca să ne asigurăm că instituțiile noastre partenere intră în negocieri cu noi. Mulțumesc pentru că ați fost succint și acum, spune președintele, e timpul să reamintim că termenul pentru depunerea amendamentelor este 10 octombrie. Se va vota în luna noiembrie. Deci, fără întârziere, urăm bun venit domnului Pribe, care ne va prezenta un raport uh, privitor la un sistem european de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste ca urmare a acordului la care s-a ajuns cu Statele Unite. Deci domnul Priber ne va prezenta situația pe scurt. Îi dăm imediat cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor, știu că sunteți în întârziere, deci uh, prezentarea mea va fi mai scurtă decât intenționam. Aveți un comunica- o comunicare în fața noastră care vine ca urmare a discuțiilor cu, în legătură cu cadrul adoptării acestui acord, așa numit TFTP, anul trecut cu Statele Unite și ca urmare a declarațiilor făcute în acest context. dacă ne gândim la un sistem de, finan- de urmărire a finanțelor scopuri teroriste, cred că trebuie să uh, ne gândim la două aspecte. În primul rând, ce fel de instrument e necesar, dacă este necesar la nivel european pentru a combate terorismul și, în al doilea, și finanțarea sa și, în al doilea rând, cum putem contribui la limitarea uh, volumului de date cu caracter personal uh, care să fie transferate către țări terțe în, comunicat, în comunicare se uh, descrie în detaliu posibilă funcționarea acestui sistem TFTP și principalele uh, principii uh, pentru a alege între diversele opțiuni. Și sigur, standarde de protecție a datelor, uh, de protecție și stocarea datelor și de asemenea se mai spune că în orice caz trebuie să utilizăm structurile existente cât mai mult posibil. Sigur, comunicarea spune și că trebuie să ne gândim și la faptul că suntem într-o criză și economică și trebuie să ne gândim la austeritate, la austeritatea bugetară și să nu adoptăm măsuri care să fie prea uh, costisitoare. De asemenea, încercăm să uh, ne uh, referim și la o altă problemă fundamentală, deci domeniul de aplicare, dacă vom adopta un asemenea sistem, să limităm uh, utilizarea datelor doar la combaterea terorismului sau să ne gândim și la alte tipuri de mm, infracțiuni transfrontaliere. Toate aceste lucruri trebuie discutate. Apoi sugerăm că există trei opțiuni în legătură cu acest program am exclude un program pur european sau o abordare pur națională. Încă de la început. Sigur, principala problemă, că problemele, chestiunile sunt mai detaliate, dar principala problemă mm, la nivelul UE, dar și a statelor membre, e dacă există o opinie generală în favoarea necesității unui astfel de program, de sistem. Deci avem nevoie oare de un astfel de program cu Statele Unite în plus față de acordurile cu statele terțe. Sigur că nu e vorba de o propunere a Comisiei, ci doar de o comunicare. Și nici măcar nu dă o sentință dacă trebuie sau nu să avem un astfel de sistem. Dar vom avea timp să evaluăm, să reflectăm în legătură cu cele ce ar, ce ar trebui propuse sau nu de comisie. Lucrurile sunt încă într-o fază timpurie și uh, acum putem discuta această comunicare. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Pribe, că ați fost atât de uh, uh, succint. Dăm cuvântul domnului Alvaro, care este raportorul nostru. Mulțumesc, domnule raportor. Da, având în vedere că avem foarte puțin timp la dispoziție, doream doar să intervin foarte punctual, concret, în legătură cu cele spuse de domnul Pribe, uh, dacă există nevoie sau nu de a avea acest sistem E clar că independent de uh, culoarea politică, e mai bine să avem un sistem european decât uh, unul național. În legătură cu comunicarea Comisiei, vedem că lucrurile nu funcționează așa cum ar trebui, mai ales în ce privește drepturile celor interesați, persoanelor în cauză, uh, cererile de uh, eliminare a datelor și așa mai departe. De exemplu, există de mai mult de un an de zile o speță în care uh, în Germania unei cereri nu i s-a dat încă curs. Bine, se recunoaște în mod transversal în toate grupurile politice că un astfel de sistem este necesar, dar transferurile de date în masă către Statele Unite nu ar fi de dorit. Că, până la urmă, noi suntem cei care avem în stăpânire uh, da, datele privitoare la proprii noștri cetățeni. Nu știu dacă ar trebui să facem acum Statele Unite uh, stăpâne pe aceste date. Acum, dacă ar exista un sistem, el va trebui să aducă o valoare adăugată. Aici Parlamentul, de mai multe ori, de altfel, a uh, amintit că trebuie să existe un sistem pentru obținerea datelor. Aici ar exista anumite grupuri politice care ar dori uh, și în acest domeniu să existe un așa numit acord TFTP și în domeniul obținerii datelor. Însă, nu s-a vorbit niciodată de un TFTP doar la nivel european. Majoritatea grupurilor ar spune că nu se dorește așa ceva, ci un sistem al nostru propriu de obținerea datelor. Ar fi vorba de un program informatic deși, până la urmă, sigur că și nici acest program, nici acest soft nu va fi perfect. Și apoi nu, poate nu trebuie să ne limităm la terorism, ci și la uh, traficul de stupefiante, uh, uh la crima organizată, transnațională, poate ar trebui să includem și aceste fenomene. Aici m-aș limita doar să mai spun că aș dori că în legătură cu aceste trei opțiuni pe care le-ați prezentat, eu aș dori totuși ca Comisia să respecte mai mult solicitările Parlamentului și mulțumim pentru documentul Comisiei, dar problema fundamentală e care e temeiul juridic conform căruia veți acționa. Până la urmă e vorba de un sistem de uh, colectare a datelor 16 în uh, e vorba de articolul 16 sau care, că nu se înțelege exact din comunicare. Mulțumesc acum raportorul din umbră, doamna Zipăl. Mulțumesc. Voi încerca și eu să mă exprim uh, pe scurt. Aș avea câteva întrebări. Acum, uh, când domnul Pribe a întrebat dacă avem sau nu nevoie de un astfel de sistem, dacă trebuie să avem o posibilitate de colectare a datelor, în Uniunea Europeană. Nu știu, m-a uimit, m-a uimit că domnul Pribe se întreabă acest lucru. Oare e singura măsură care, permite care permite evitarea transferurilor masive de date spre Statele Unite? Acum, în propunerea comisiei poate nu se ține cont de faptul că noi încă de acum de un an, un an am prezentat o propunere ce privește colectarea datelor și văd că nu se, nu se regăsește în documentul comisiei. Că nu doream să discutăm despre SWIFT, ci despre finanțarea activităților teroriste. Dar nu dorim ca să se creeze o confuzie uh, cu dezbaterea privitoare la SWIFT. Oare acum trebuie să avem uh, o complicație suplimentară? Să complicăm și mai mult lucrurile? Eu una, cred că nu trebuie să facem acest lucru. Am putea utiliza SWIFT și fără să avem un, un uh, program informatic uh, special. Uh, Sigur că aceste date nu vor putea fi colectate doar de către funcționari la nivelul Uniunii Europene. Cred că altmod nu avem de a împiedica transferul rapid, masiv de date și foarte rapid va trebui să ajungem la o soluție în acest sens. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Albrecht. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, domnule președinte. Comunicațion interesiert. Am uh, citit uh, cu mare interes comunicarea Comisiei. Domnul Pribe spunea că trebuie să ne gândim și la constrângerile bugetare, care sunt foarte importante în această perioadă. Acum, eu nu știu, se pare că Comisia lucrează în continuu pe niște probleme în legătură cu care nimeni nu i-a solicitat să facă ceva, că până la urmă și asta e o problemă bugetară. Până la urmă, iată că se dă dovadă de puțină luciditate. Noi înainte am spus că nu ne interesa un sistem precum cel pe care l-au americanii, acest TFTP. Noi nu doream o copie a acestuia în Europa datele bancare, datele tip SWIFT, să fie puse la dispoziția autorităților în, într-un fel de pachet ca apoi să se efectueze anchete. Poate asta, ar, din punctul meu de vedere, ar putea fi o alternativă. Dar acum văd că din nou uh, apare acest semn al întrebării. Eu a solicitat comisiei să se concentreze pe cererea noastră. Deci cum să garantăm uh, obținerea de date bancare, din partea unor bănci private de către SWIFT. Cred că inclusiv din punct de vedere constituțional ar fi posibil și admisibil și mă gândesc aici și la sentința Curții Constituționale din Germania în legătură cu stocarea de date. Asta e posibil doar dacă o firmă, o companie privată, uh, are acces la uh, și poate face colectarea de date, dar dispunând de o autorizație prealabilă. Doar așa se poate uh, extrage aceste date. Dar fără a le stoca într-un sistem suplimentar creat acum la nivel european. Deci haideți să ne limităm la această uh, posibilitate ca SWIFT să colecteze date cu principiul proporționalității de la caz la caz doar dacă există o suspiciune bine probată. Atunci se poate face extragerea datelor și acest lucru noi l-am repetat întotdeauna întotdeauna am făcut concesii doar la nivelul negocierilor diplomatice internaționale. Uh, Doamna Entfeld, da, e cel mai bun exemplu al uh, spălării, nu de bani, politice, pe care l-am văzut eu de, de, de când sunt la Bruxelles. Cum au spus și colegii mei, niciodată nu a solicitat, nimeni nu a solicitat acest sistem. Comisia Europeană, de fapt, nu și-a respectat propriile angajamente că, după cum a spus doamna Sipel, noi am convenit că noi urma să adoptăm, să aprobăm acordul cu SUA cu condiția ca peste un an de zile să existe propuneri în direcția unui sistem pentru extragerea datelor. E foarte simplu până la urmă. E vorba doar de un program informatic. Nu trebuie să dureze ani de zile și noi n-am solicitat această propunere din partea Comisiei, că propunerea asta se referă la colectarea și stocarea și prelucrarea datelor în Europa. E ceva absolut diferit de ce am cerut noi. Noi am cerut și noastră ne-ați promis ceva și nu ați îndeplinit angajamentul. Cred că Comisia aici nu este un partener de încredere. De asemenea, m-ar interesa să știu de ce, dacă trebuia să veniți cu astfel de propunere, ea depășește inclusiv ceea ce fac acum americanii, că nu vreți să vă referiți la SWIFT, dar eu am impresia, dacă citesc că până la urmă e vorba de acoperirea, că asta se referă și la alte instituții financiare, deci inclusiv depășește ceea ce fac americanii cu datele. Și apoi, cred că ați fost uh, aici deja când am luat uh, cuvântul anterior în legătură cu avizul juridic al Consiliului, în legătură cu acordul cu SWIFT, însuși Consiliul în uh, solicitarea sa și în cele puse în fața Curții Europene de Justiție, spune că inclusiv dacă eu aș uh, cere desecretizarea documentelor, din nou, din nou Consiliul ar refuza pentru că aceste documente sunt relevante pentru dezbaterea privitoare la propunerea noastră. Dacă sunt relevante pentru acea dezbatere, nu credeți că într-o democrație, domnule Pribe, vă rog să fiți atent că, că dumneavoastră vorbesc, nu credeți că e normal într-o democrație dacă există un document în legătură cu care însuși Consiliu, susținut de Comisia Europeană, spune că are importanță pentru o dezbatere, nu credeți că ăsta ar fi un motiv să publicăm documentul și nu să-l ținem secret? pentru că nu văd cum putem noi avea o dezbatere în adevăratul sens al cuvântului în Parlamentul European cu propunerea dumneavoastră dacă dumneavoastră ă, ne ascundeți informații esențiale. Mulțumesc, doamne Entfeld. Să vedem. Acum, în primul rând, mulțumim deja interpreților pentru că probabil că vom depăși timpul alocat, că bănuiesc că domnul Pribe dorește să reacționeze întrebărilor care au fost adresate de către membri. Ce vă rog, domnule Pribe, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am uh, luat notă de, tot, uh, de toate remarcile făcute. Nu știu dacă întrebarea privind temeiul juridic este încă relevant după ce a urmat uh, și în caz că nu ne-am gândit profund la acest lucru, bănuiesc că articolele 87 și 16 sunt reprezintă temeiul juridic, dar uh, în ceea ce privește tipul de sistem, de program care ar trebui să se aplice pe teritoriul uh, european. Am notat uh, remarce dumneavoastră și poziția față de acord care vorbește de posibilitatea apariției unui nou sistem uh, pe care l-ați aprobat trebuie să ne gândim și la posibilitățile pe care le avem cu privire la un astfel de sistem, iar în ceea ce privește punctul de vedere privind prima chestiune, repet aici, ce ar fi necesar la nivel um, la nivelul Uniunii Europene, apoi a doua întrebare era um, cum să, a, nu, n-ar fi cum să aborim, abolim tratatul uh, dintre UE și și uh, Statele Unite, nu cred că ar fi vorba de asta, ar putea să fie altceva. Și apoi, în legătură cu articolul 16 al acordului cu Statele Unite, pot să spun că am luat notă de uh, declarația dumneavoastră, nu am mai multe de spus în acest moment. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna Invelt, în primul rând, ca membru al acestui parlament, mi se pare inacceptabil să, uh, faptul că refuzați să răspundeți la întrebări și apoi spuneți că nu sunteți conștienți că Parlamentul a cerut uh, de un, uh, un sistem de um, extragere a datelor și deci atât. N-ați urmărit cum uh, ați fost prezent la toate dezbaterile. Puteți să citiți procesul verbal, este foarte clar ce am cerut. Și aș dori un răspuns referitor la declasificarea documentului. Domnule Pribe, cred că va trebui să-i scrieți răspunsul. Nu, am adresat o întrebare aici în fața colegilor mei. Nu poate să fie atât de greu să răspundă la o întrebare cu, prin da sau nu. Îi, îi dau uh, cuvântul domnului Pribe să facă ce vrea. Îmi cer scuze, doamnă Infeld. Um, um, am fost distras de faptul că am uh, întrebat, uh, am întrebat despre ce document era vorba, la ce v-ați referit. Vă rog să-mi spuneți și o să vă dau un răspuns. Mă refer la documentul în care și să se implicați în uh, procesul respectiv. Bănesc că știți, având în vedere că ține de portofoliul dumneavoastră. Este vorba de avizul uh, Departamentului Juridic al Consiliului din 22 iulie 2009, înainte de începerea negocierilor cu Statele Unite. Domnule uh, Prive, puteți să ne răspundeți acum? Nu, nu am uh, cum să vă răspund acum, dar voi reveni cu un răspuns la această întrebare. Asta este răspunsul dumnealui, acesta este răspunsul domnului Pribe, Deci, nu cred că putem să facem mai mult în acest moment. Îi mulțumim domnului Prive și cred că ar trebui să continuăm acum cu întâlnirea coordonatorilor. Înțeleg um, care este situația, dar uh, domnul Prive reprezintă comisia și dumnealui alege ce vrea să spună și ce să nu spună. Așa că vom continua cu uh, reuniunea coordonatorilor. Vă rog să rămâneți în sală aceia dintre noastre care aveți dreptul să participați la această reuniune importantă și noi uh, ne vom continua activitatea mâine la ora 9, uh, nu, luni la ora 9, mâine la ora